Dear colleagues, uh, dear guests, I would like to... Dragi colegi, stimați invitați, bună ziua! Aș dori să începem întâlnirea. Vă rog să luați loc. I would like to open, um, for those of you who are not from pentru aceia dintre dumneavoastră care nu sunt deputați sau uh, membri ai stafului, eu sunt Danuta Hubner, președintele Comisiei de Afaceri Constituționale din Parlamentul European și astăzi uh, coprezidez această audiere împreună cu doamna Cecilia Wikström, care este președintă a celei de-a doua comisie cu care noi cooperăm uh, foarte des, uh, Comisia pentru Petiții sunt tentată să nu salut pe nimeni pentru că lista este mult prea lungă. Mă bucur că avem alături de noi uh, pe domnul Franz Timmermans, primul vicepreședinte al Comisiei Europene și pe alți uh, colegi foarte distinși și cu multă experiență în domeniul care ne-a dat pretextul să ne întâlnim astăzi și îmi cer scuze și regret să vă informez că din cauza uh, condițiilor uh, actuale în ce privește nivelul de securitate din Parlament, uh, am avut probleme să primim pe toți invitații din exterior și pe toți, toate persoanele care ar fi dorit să asiste la această audiere. Însă această audiere este difuzată și pe internet, în direct, deci sper că o să poată să uh, se uite la um, discuțiile noastre și că se vor putea um, conecta, vor putea intra în contact cu noi pe internet. Știți că există pentru această audiere o pagină Twitter HP Hearing ECI. Sper că toată lumea o să poată să folosească acest hashtag. Vreau acum să vă spun cât de importante sunt aceste discuții pentru noi, deoarece la Parlamentul European am considerat întotdeauna că inițiativa cetățenilor este o metodă directă și foarte practică uh, oferită cetățenilor europeni pentru a se putea exprima așa cum uh, îl definește articolul 11 din tratatele europene. E bine că instituțiile încearcă să uh, absorbe această realitate care permite cetățenilor să participe cu adevărat, să ia parte la procesul decizional de la nivel european. Și Cred că așa suntem mai bine pregătiți uh, ca să facem față așteptărilor uh, um, femeilor și bărbaților din Europa. Așteptări pe care le uh, exprimă prin intermediul acestei proceduri ține de calitatea vieții noastre, este o inițiativă multidimensională în această Europa de după criză. Noi am susținut uh, cu tărie inițiativa cetățenilor. Credem că este pentru viitor o oportunitate deosebită oferită cetățenilor europeni. Este de asemenea important și vreau să spun ceva care nu este deseori afirmat datorită um, inițiativei cetățenești putem să le dăm seama că uh, Oamenilor le pasă de Europa, de integrarea europeană și că e o minciună să afirm contrarul. Și sunt convins că și Franz Timmermans și Cecilia Wistrom va vorbi despre faptul că 49 de inițiative au fost lansate și reprezintă 8 până la 10% din populația Europei care s-a implicat, a semnat aceste inițiative. Deci există interes față de Uniunea Europeană. Ei chiar își doresc să își aducă contribuția la um, viitorul Europei. Este și rostul Uniunii Europene și discuția noastră de astăzi ar trebui să abordeze și acest lucru. Bineînțeles că oamenii au așteptări foarte diferite dar uh, aceasta este și democrația participativă și uh, democrația participativă poate să uh, faciliteze viața tuturor și cred că oamenii în general se așteaptă la bunăstare peste tot în Europa. Acum am să dau cuvântul Ceciliei ca să poată să răspundă. Tocmai l-am văzut pe Carlo Casini și dați-mi voie să uh, fac o excepție de la regulă și să salut uh, pe uh, domnul Casini, care este foarte important pentru noi, care am muncit din greu la, pentru că această inițiativă cetățenească se vadă lumina zilei. Este fostul președinte al Comisiei AFCO și mă bucur că a putut să fie astăzi cu noi. Și acum dau cuvântul Cecilie Vistrom. Îți mulțumesc, Danuta și mie îmi face mare plăcere să îi salut pe colegi, pe prieteni, pe membrii comisiei la această audiere despre punerea în aplicare a regulamentului privind inițiativa cetățenească. Audiere coorganizată de către Comisia AFCO și Comisia PETI. Așa cum știți, inițiativa cetățenilor există de la 1 aprilie 2012 atunci când regulamentul care stabilește regulile și procedurile aferente a intrat în vigoare. Cu acest regulament, Uniunea Europeană a creat un instrument care permite cetățenilor să participe, să ia inițiative și să fie incluși în procesul decizional uh, de la nivel european. Comisia de petiții a fost implicată în redactarea regulamentului încă de la bun început și am fost comisie asociată care a uh, cooperat îndeaproape cu Comisia pentru Afaceri Constituționale. A fost un foarte bun exemplu de cooperare în sânul aceleași instituții. În 2010, doamna Diana Wallis, uh, care i-a urez bun venit astăzi și eu trebuie să fac o excepție de la regulă, deci dumnei a fost raportor pentru acest uh, regulament și de asemenea Alain Lamassoure și Zita Gurma erau corapartori de la Comisia AFCON, că nu i-am văzut în sală, dar dacă cumva sunteți, uh, vă rog să vă simțiți la fel de binevenit. Și dumnealor au făcut în așa fel încât acest instrument să fie foarte eficient și foarte ușor de folosit de către cetățeni. Domnul Besera, care este actualul raportor, deja dorește să îmbunătățească acest instrument împreună cu domnul Șoflin, care este raportor de la AFCO și care este prezent în sală. Uh, mă bucur să vă salut și să vă urez succes în cooperarea dumneavoastră. Au trecut aproape trei ani de zile și trebuie să ne uităm cu multă atenție ca să ne dăm seama în ce fel acest regulament a fost pus în aplicare. Au fost prezentate 50 de inițiative la comisie, deci acest uh, instrument are un mare potențial, însă entuziasmul uh, de la început acum uh, și-a pierdut puțin din dinamism pentru că uh, există mai multe obstacole. S-a criticat lipsa de vizibilitate și de informații clare în ce privește această inițiativă, s-a criticat și lipsa de resurse și faptul că există anumite cerințe cam ciudate de îndeplinit. Și din cauza acestor semnale nu foarte încurajatoare, inițiativa cetățenească riscă să nu mai fie uh, o poveste de succes, ceea ce înseamnă că noi trebuie neapărat să luăm măsurile care uh, se impun pentru a îmbunătăți funcționarea acestui instrument și să spunem cetățenilor că avem nevoie Uh, ca ei să se implice și să folosească inițiativa cetățenească. Comisia s-a implicat și ea în mare măsură pentru că Comisia are experiență îndelungată în ce privește contactul cu cetățenii și știe să țină cont de așteptările lor și să le răspundă la doleanțe. Și împreună uh, vom face în așa fel încât uh, factorii de decizie din toate instituțiile să uh, Um, se găsească pe aceeași lungime de undă pentru a putea <clears throat> îmbunătăți acest instrument. Acum vrem să ne gândim și la acele inițiative care nu au putut să fie supuse la atenția Comisiei pentru că nu au fost îndeplinite toate cerințele din regulament. Și ca atare o să dăm cuvântul astăzi unor inițiatori a unor asemenea inițiative care, între ghilimele fi spus, au eșuat, mai ales inițiativa EcoCid. Eu sunt convinsă de faptul că, datorită cooperării cu Comisia Europeană și cu Ombudsmanul European, vom analiza care sunt cele mai bune căi de a revaloriza acest instrument prețios pentru democrația noastră. Acum am fericirea și plăcerea de a da cuvântul lui Franz Timmermans, care este primul vicepreședinte de la Comisia Europeană. Și vă rog să știți că este pentru prima oară când avem un comisar care în portofoliu are uh, um, um petițiile. E prima oară când comisia noastră are un comisar care se ocupă clar de domeniul său de activitate. Și pe la Comisia de petiții uh, de pe 5 uh, mai, în după amiaza acelei zile, uh, veți avea ocazia să aveți un schimb de opinie cu domnul Timmermans, care va fi invitatul nostru, dar nu astăzi, pentru că astăzi nu avem suficient timp. Domnule comisar, aveți acum cuvântul. Thank you very much and thank you. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul în calitate de comisar mă rog, comisar și a dumneavoastră. Sunt comisarul tuturor până la urmă, doamnelor și domnilor și, a, mă rog, așa mi-ar plăcea. Însă, ceea ce vreau să spun de fapt e că văd aici în sală persoane care și acum mai bine de 10 ani erau de față când am început să vorbim despre această inițiativă a cetățenilor europeni Convenție Europeană și am întâmplat rezistență în multe state membre, mi-amintesc, însă am uh, avut câștig de cauză până la urmă. Deși am muncit din greu, mulți dintre dumneavoastră știu foarte bine ce s-a întâmplat și iată că astăzi, iată, vorbim despre un lucru îndeplinit, sigur încă nu funcționează bine, sunt de acord cu criticile, Însă, ca fost membru al acestei convenții, am și eu o mare răspundere de a îmbunătăți acest sistem împreună cu dumneavoastră, de a îmbunătăți această inițiativă, ca să nu dispară de pe radar, ca oamenii să știe în continuare de ea, să avem acest instrument pentru a crea mai multă sinergie între cetățenii europeni și instituțiile europene. Și spun asta înțelegând faptul că avem totuși o problemă gravă E o mare, mare discrepanță între ce se întâmplă în uh, instituțiile europene și modul în care oamenii percep acest lucru în societățile noastre. A spune că cea mai mare provocare cu care se confruntă cei 500 de milioane de europeni reprezintă lipsa de încredere în societățile noastre, în statele membre între anumite grupuri, între etnii, între generații și așa mai departe. Neîncredere exacerbată la nivel european. Neîncredere chiar mai mare între instituțiile europene și cetățeni. Și atunci această, ă, sigur, inițiativa ă, cetățenilor nu va rezolva toate aceste probleme. Ar fi ridicol să credem că o singură inițiativă poate rezolva o problemă de atât de mari dimensiuni și care din multe motive afectează toate societățile noastre. Însă acestea fiind spuse, acest instrument e unul din uh, instrumentele totuși prin care putem crea mai multă încredere între cetățeni și instituțiile politice. Comisia va prezenta un raport privitor la inițiativa uh, cetățenilor europeni în luna aprilie. Eu doresc să ascult cu atenție ce aveți, astăzi, ce aveți dumneavoastră să spuneți astăzi, pentru că, în fine, mai am multe angajamente astăzi, deci nu voi putea fi aici uh, întreaga dimineață, însă colegii mei uh, vor nota totul și vă promit că ce spuneți dumneavoastră aici, de ce spuneți dumneavoastră aici, vom ține cont în raportul din aprilie. Și vă dau cuvântul că voi căuta moduri inovatoare de a încerca să rezolvăm această problemă. Pentru că oamenii par să fie dezamăgiți de această inițiativă din motive practice, și, dar și politice. Și după cum am spus în cursul odierii mele de la Parlamentul European, înainte de a intra în funcția de comisar european, doresc să am o atitudine politică și să spun că poate că sunt și motive juridice pentru care Comisia trebuie să ia o poziție care să spună că e o inițiativă care uh, în unele cazuri nu poate fi admisă. Asta din motive strict uh, legale, juridice, dar asta nu ar trebui să ne descurajeze să utilizăm această inițiativă ca o platformă pentru dialog politic și să uh, îl continuăm acest dialog. Și, din nou, dacă uh, examinăm cu atenție regulamentul, trebuie să facem și o evaluare, să vedem dacă trebuie să revizuim. Că până la urmă, singurele limite reale sunt cele ale tratatului și pe acestea trebuie să le respectăm, însă aș vrea să utilizăm toată întreaga flexibilitate de care dispunem ca să încercăm să dăm un impuls mai politic acestui instrument, cred eu, foarte important de dialog cu cetățenii europeni. Și cu toții trebuie să reflectăm în legătură cu modul în care putem extinde uh, cunoștințele publicului despre această inițiativă și interesul publicului, pentru că merită să fie cunoscută de cât mai mulți europeni. Și ca un rezumat, spuneam că sunt, mă aflu aici ca să vă dau ascultare, facem tot ce putem ca să îmbunătățim instrumentul, sigur în limitele tratatului, ca el să funcționeze mai bine și să continuăm dialogul. Vă rog să continuați dialogul cu noi. Poate că raportul acesta al Comisiei din aprilie poate fi viitoarea platformă pentru acest dialog și vă mulțumesc. Da, Hübner, mulțumesc acum Trecem la cei care au experiență practică uh, cu acest instrument și aș începe cu domnul Pablo Senteias, care este purtător de cuvânt pentru inițiativa Dreptul la apă. E o inițiativă de succes, așadar așteptăm comentarii din partea dumneavoastră. Din păcate am uitat ce, lucrul cel mai important, că de la început sigur că avem uh, la dispoziție un timp foarte limitat, așa că încercați, vă rog, să vă exprimați cât mai succint ca să poată lua toată lumea cuvântul. Domnul Sentei, eu să aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Uh, noi reprezentăm aici o platformă care militează pentru dreptul la apă și eu sunt uh, Uh, purtător de cuvânt al acestei inițiative foarte de succes. Am colectat aproximativ 1,9 milioane de, de semnături, din care 1,6 au fost valabile și am fost singurii care am colectat aceste 1 milion de semnături în cel puțin șapte țări până la data inițială din, uh, prevăzută în 2013. Deci avem uh, legitimitatea de a vorbi despre probleme, despre soluții, despre provocări. Această inițiativă și, uh, în Europa este o problemă mai mult politică. Sunt de acord cu domnul Timmermans dincolo de aspectele tehnice, care sunt convins că pot fi rezolvate cu puțină bunăvoință. Deci v-aș reaminti faptul că solicitările noastre au fost să avem dreptul uh, la apă uh, curată uh, și asta să fie declarat ca un drept al omului în Uniunea Europeană, așa cum ONU a și spus-o în 2010 și acest problema apei potabile să fie exclusă din regulile pieței și să avem și o politică europeană prin care să se faciliteze accesul la sursele de apă în întreaga lume până la urmă. Este un element al uh, obiectivului de dezvoltare ale mileniului, de altfel. Deci, într-adevăr, e o chestiune legată de încredere și cred că acum, uh, la un an după toate acestea, am primit un răspuns pozitiv din partea Comisiei Europene. Am început un proces de consultări, întâlniri la nivel de experți și așa mai departe, însă încă lipsește o lege cu caracter obligatoriu care să țină cont de cererile noastre și să le traducă în lumea dreptului și cred că asta este misiunea Comisiei. Cred că ne încadrăm în limitele tratatului, mm, cel puțin asta este opinia noastră. Sigur, a spus de asemenea, domnule comisar, că instrumentul ăsta nu este perfect Și Bun, totuși e prima oară că dispunem de un instrument transnațional al democrației participative, deci n-am prea avut termen de comparație. Așadar, cu bunăvoință se pot rezolva toate problemele tehnice. Totuși credem că un sistem armonizat de colectarea semnăturilor, restrângerea semnăturilor, poate pe internet, mai ușor de folosit, Uh, cu media sociale ar fi mai uh, bun, însă oricum a fost uh, bună și salutăm munca pe care am avut-o în colaborare cu Comisia să încercăm să rezolvăm toate aceste probleme. Însă, după cum spuneam, problema pentru noi constă în neexistența, inexistența unui instrument juridic legal obligatoriu ceva tangibil din partea Comisiei Europene. Așadar, dacă doriți, avem două rapoarte, unul pe care îl discutăm astăzi în legătură cu acest instrument și cadrul uh, legal al uh, uh, inițiativei cetățenești și avem un alt raport în, în Comisia DEVE în legătură cu conținutul, fondul acestei inițiative a cetățenilor europeni și sperăm că Parlamentul European, la fel ca în trecut, va fi un aliat care ne va ajuta uh, să îndeplinim cererile a aproape 2 milioane de cetățeni europeni. Sunt de acord când se spune că, într-adevăr, cetățenii europeni sunt interesați de politicile europene, însă dacă vorbim de un instrument care poate fi doar consultativ, Uh, și care să fie utilizat doar când doresc unii, atunci nu facem decât să adâncim această prăpastie care există astăzi între instituțiile politice și cetățeni. În Atena, acest instrument uh, are un mandat foarte strict Uh, de exemplu, putem face o petiție care să aibă doar 800 de caractere. Acest lucru l-am schimbat, dacă ne-ați întrebat pe noi. și sperăm că uh, de, chiar dacă se va rămâne la aceste 800 de caractere și nu mai mult decât atât, acestea să fie privite ca fiind uh, uh ca un fel de cele 10 porunci săpate în piatră. E vorba până la urmă de democrația participativă în Europa. Mă grăbesc să închei, doamnă președintă. În ultimii ani, Uniunea Europeană s-a concentrat pe lucruri cum ar fi o mai bună reglementare și credem că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe modul de a îmbunătăți democrația, care nu reprezintă uh, o pierdere, ci deci un câștig al nostru. Și atunci instituțiile europene trebuie să se asigure că îmbunătățesc acest instrument și îl fac mai ușor de folosit pentru utilizator. Bun, acum Comisia, statele membre, Parlamentul, dar mai ales Comisia, uh, trebuie să declare că apa, dreptul la apă este un drept uh, al omului și să excludă apa din uh, piața internă și din acordurile comerciale și să se asigure că și politicile externe și de dezvoltarele noastre promovează accesul universal la apa potabilă ca un drept definit de ONU. Din nou mulțumesc pentru invitație și sper că am fost destul de succint. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sentenius spune președinte, nu ca o consolare, dar vreau să vă spun că de obicei vorbitorii primesc doar 1-2 minute, iată, 5 minute, cred că am dat dovadă de generozitate la nivelul nostru. Acum dau cuvântul doamnei Prinsca Mers, care este directora ECI eh, și EcoSide în Europa. Este o inițiativă care n-a, nu s-a bucurat de succes în fine, ca să nu spun eșuată, așa cum uh, mi-ar impune acest limbaj. Deci de ce nu ați avut succes, succes cu inițiativa dumneavoastră, doamnă? Mulțumesc. Ah. if you go to a presentation, EP hearing. Sorry. Yeah, I start. Yeah. All right. Dear Commissioner, dear representative. Uh, membre ai Parlamentului European, domnule comisar, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru ocazie și cred că va fi un dialog foarte interesant și foarte necesar. Inițiativa noastră a demarat în uh, vara lui 2012 cu un mic grup de oameni care Eh, era intrigat de ideea ecocidului și credea în democrația europeană. Un milion de oameni reprezintă 0,2% din populația europeană și poate n-ar trebui să fie atât de uh, dificil de strâns semnăturile acestea. Însă, după doi ani și jumătate, iată că ne-am înșelat și n-a fost așa ușor să facem uh, această activitate de strângere a semnăturilor și iată că visul democrației europene nu se seamănă cu ce credeam noi însă. Uh, în care potențialul să se realizeze în practică și toți cei de aici de astăzi aveți puterea să facem acest lucru împreună. Uh, problema principală e că trebuie să descoperim că mulți cetățeni europeni sunt excluși de la participare. De exemplu, cetățenii care trăiesc în Portugalia sau în Austria, iată, nu pot să voteze pentru aceste inițiative. E scandalos pentru că ar fi dreptul lor ca cetățeni europeni și nu se pot bucura de el. Cer, eh, datele cerute eh, sunt prea numeroase. Oamenii, de exemplu, nu trebuie neapărat să-și uh, facă publice lucruri cum ar fi data nașterii. Statisticile noastre indică că doar 44% din cei care intră pe internet, pe, uh, pe acest site al inițiativei, sunt înregistrați ca semnatari pentru că nu reușesc să completeze întregul proces. Uh, când Comisia a spus că se vor schimba cerințele, am fost fericit, dar am realizat apoi că unele țări, ca Franța sau Spania, au îngreunat lucrurile. Deci, uh, procedura s-a îngreunat. Deci atunci cum să motivăm oamenii? Pentru că nu avem bani, nu avem resurse și Comisia spune că da, v-am ușurat viața, dar de fapt, iată, în practică n-a făcut altceva decât să ne îngreuneze. Trebuie să fie o platformă pe internet mai accesibilă, de exemplu, oamenilor cu dizabilități, că cei cu probleme de vedere nu pot semna. Deci trebuie ca lucrurile pe internet să se îmbunătățească mult mai mult, să fie mult mai ușor de utilizat acest formular și certificarea sistemului de uh, sângere semnăturilor e greoaie? Și da, fără un expert juridic, pur și simplu nu poți să îndeplinești toate cerințele. Trebuie să există un singur formular pe care orice cetățean să-l poate semna. E ridicol dacă participi la un eveniment internațional, trebuie să ai 28 de formulare diferite. Noi vrem să promovăm uh, identitatea europeană, deci e nevoie de un singur formular. O altă problemă e legată de calendar, de, de, de termenele uh, care trebuie respectate, că între înregistrare și uh, la începutul anului nu avem destul timp, e dificil de organizat o lansare media, să certificăm sistemul de colectare online, deci am solicitat o perioadă de șase luni după înregistrare, în timpul care organizatorii pot alege data efectivă când doresc să înceapă. O altă îngrijorare e faptul că Iată, avem aici un, uh, o prezentare uh, grafică a situației cu calendarul, că n-am avut destul timp să rezolvăm toate problemele. Deci, spuneam că ne, ne îngrijorat și ne-a pus probleme faptul că organizatorii răspund personal de orice pagubă produsă prin această inițiativă. Trebuie ca uh, să existe o personalitate juridică pentru a limita răspunderea persoanelor fizice, pentru că dacă cineva face ceva uh, cu datele acestea, eu aș putea fi dat în judecată în 28 de țări. Totuși, inițiativa cetățenească a fost un succes pentru noi, pentru că cetățenii au cunoscut problema ecocidului, care a fost necunoscută până atunci. Am tradus, ne-am tradus mesajul în multe limbi europene. Am avut o mișcare transfrontalieră, intergenerațională și continuăm acum să ne mișcăm la un nivel global. Deci, ținând cont de faptul că inițiativa cetățenească poate fi benefică pentru cooperarea transfrontalieră, Vă întreb cât de uh, angajați sunteți să ne ajutați cu acești 12, 12 pași pe care îi propunem pentru a îmbunătăți instrumentul. Pentru că Europa este viitorul, Europa cetățenilor, nu a băncilor și a firmelor, însă cu toate acestea mulți cetățeni europeni uh, sunt dezamăgiți pentru că iată se confruntă cu șomajul, cu sărăcia, banii se duc pe salvarea băncilor. Și atunci cetățenii nu și mai exercită dreptul de a vota sau mai rău, susțin mișcări extremiste. De ce e și mai important să salutăm aceste inițiative cetățenești, dar să le facem mai eficiente. Societatea noastră trebuie să salute dialogul și dezbaterile pe chestiuni importante eh, pentru noi cetățenii. Eh, de această perspectivă, Uh, tendința de a respinge din motive juridice inițiative potențial problematice uh, este negativă. Nu ar trebui ca acesta să fie punctul, uh, nu, strângerea semnăturilor nu trebuie să fie punctul principal. Ar trebui să putem să avem alegerea sumei pe care o investim în această semnătură, pentru că Europa e la răscruce și se află în fața unei crize. Deci, nu-i descurajați pe cei care încă mai cred în Europa și care doresc să participe să-și facă auzită vocea o inițiativă cetățenească funcțională uh, să face auzită vocea a milioane de cetățeni și duce la dezbateri publice în Parlamentul European și unește cetățenii din toată Europa va aduce cu siguranță pace și prosperitate în Europa, într-o adevărată uniune a cetățenilor. Deci, lucrurile sunt în mâinile voastre pentru că putem avea o inițiativă cetățenească funcțională. Mulțumesc! Asking also Mr. Ernst Președinta, domnul Johansen acum, dar uh, vă rog să respectați 5 minute, că deja am rămas puțin în urmă față de orarul nostru. Domnul Johansen e un jurist care reprezintă uh, Uh, inițiativa legată de minorități. Vă rog. kann man mich hören? Okay. Im Juli 2013 haben die Initiativnehmer. Bună ziua tuturor! Ei bine, ce s-a întâmplat? În uh, iulie 2013, inițiatorii inițiativei uh, cetățenești uh, Safe Pack au strâns un milion de semnături pentru protecția drepturilor minorităților. Drept urmare, au depus cererea de înregistrare pe lângă comisie în luna septembrie, iar în septembrie, cu două luni mai târziu, cererea lor a fost respinsă, pentru că, aparent, inițiativa uh, Uh, era în afara competențelor de care dispune Comisia pentru a uh, iniția o propunere legislativă. Iar uh, acest refuz era redactat pe mai puțin de două pagini. Așa că, ulterior, am declanșat o procedură pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene și um, trei state au fost implicate, s-au implicat deja în această procedură, Ungaria, Slovacia și România. Statele și-au uh, trimis contribuția scrisă în octombrie 2014. Ulterior, România și-a retras contribuția scrisă, însă își rezervă dreptul de a interveni din nou în cadrul procedurii orale. Pe 25 noiembrie 2013, în, uh, da, cu numărul 646, această cauză a fost înregistrată la grefa Curții de Justiție și această inițiativă, de fapt, se cerea uh, Comisiei să îmbunătățească protecția uh, limbilor și drepturilor minorităților în Uniunea Europeană, în cadrul protecției mai largi a diversității în Uniunea Europeană și se cerea astfel să se inițieze anumite măsuri legislative pentru îmbunătățirea drepturilor de acestor minorități lingvistice naționale și totodată, deci, să sprijine diversitatea culturală în Europa Uh, aspecte care pot ține atât de uh, sistemul de învățământ, de cultură, de accesul la justiție, de serviciile audiovizuale sau alte conținuturi mass media și de asemenea în cadrul politicilor regionale și a ajutoarelor de stat regionale. Cum spuneam, Comisia a respins această cerere întrucât, uh, în opinia sa, nici tratatele, nici modalitățile de lucru ale instituțiilor UE nu prevedea o, o asemenea posibilitate de intervenție, ceea ce mi s-a părut exagerat. Aparent, deci, regulamentul uh, nu ar, nu ar permite uh, decât să depunem o astfel de inițiativă decât dacă tot ce cerem este acceptat și nu dacă o parte da și una nu. Deci mi se pare o, o situație ciudată, mai ales că atunci Comisia Europeană nu ne-a dat oferit mai multe precizări și cu toate astea ce ni s-a refuzat atunci? Deci, pe, în numele tratatului de funcționare, privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 4 și articolul 4 din regulamentul din 2011 și um, ce, ni ce vrem să facem noi care marcă? Niciuna dintre cererile noastre De fapt, nu ni s-a, nu ni s-a răspuns clar de ce uh, cererile noastre nu țineau de competențele, competențele comisiei. Deși ar fi fost o obligație din partea comisiei. Deci, de ce? A trebuit să ne se spună de atunci de ce, în baza regulamentului 211 din 2011, uh, Uh, totuși noi am înțeles că ar fi posibil să poată fi înregistrat măcar o parte din cererile unei inițiative. La urmă urmă inițiativa cetățenească se adresează cetățenilor și nu juriștilor, nu așa? Așa că un cetățean, dacă vede inițiativa respinsă, trebuie să poată înțelege de ce. Nu e suficient să invocăm un pretext juridic, nu se poate și așa și mai, de, așa mai departe. Iată, e e păcat să ne confruntăm cu astfel de situație, să respingem uh, cu atâta ușurință o astfel de inițiativă, chiar dacă una dintre temele vizate de inițiativă se afla în afara competențelor comisiei, comisia ar fi trebuit, ar trebui atunci să se ocupe măcar de uh, temele care intră în sfera sa de competență. Altfel, iată ce se întâmplă, chiar dacă avem o propunere de inițiativă cetățenească care merge dincolo de sfera sa de competență, asta n-ar trebui, deci, să dăuneze celorlalte elemente vizate care sunt uh, acoperite de sfera de competență a Comisiei. Dar fiindcă uh, nu mai am timp, vă mulțumesc pentru atenție. Uh, vă mulțumim. Domnule comisar, Timerman, să aveți cuvântul. Da, eh, cred că o să încep cu ultimul punct. Domnul eh, Johansson tocmai a eh, depus o pledoarie și cred că pledoria va fi adresată și Curții de Justiție. Deci, bun, nu o să răspund acum pe plan juridic, mă înțelegeți, domnul Johansson este ceva care trebuie să fie rezolvat în fața curții de către autoritățile de resort. Urmează, bineînțeles, să uh, prezentăm punctul de vedere al Comisiei și noi în cadrul instituției juridice. În orice caz, însă, Comisia continuă să, luc- să lucreze la acest dosar și deocamdată ce pot spune la modul general este că căutăm mijloace de a simplifica aceste situații și de a îmbunătăți modul nostru de funcționare. Când uh, se lansează o astfel de inițiativă. Ar fi bine ca oamenii să se asigure încă de la bun început că această inițiativă uh, corespunde cadrului oferit de tratate, în așa fel încât să fim siguri că vorbim despre exercitarea unei competențe comunitare. Pentru că uneori am impresia că uh, oamenii se gândesc așa, dacă ceva n-am reușit la nivel uh, național în cu tare sau cu tare stat, ei bine, de ce nu? Haideți să ne, să ne încercăm norocul la nivel comunitar în uh, Uniunea Europeană. Însă trebuie să spun că este nevoie de vigilență, pentru că Comisia Europeană nu poate să intervină în acele domenii care țin de competența națională. Comisia nu poate și nici nu-și dorește să facă așa ceva. Deci asta trebuie să fie uh, bine clarificat pentru toată lumea. În orice caz, am ascultat uh, intervenția dumneavoastră cu atenție și uh, cred că da, sunt anumite aspecte pe marginea cărora eventual am putea fi de acord și cred că vom ține cont de, de ele în, în următorul nostru raport în luna aprilie. Și da, acum ceva care mi se pare într-adevăr destul de logic spunea deci, da, și mai devreme și uh, doamna Prisca Merț, este într-adevăr dificil de, uh, actualul mod de funcționare, dar totodată avem nevoie deci de o procedură care să stea la, la baza acestor uh, mecanisme și noi, Comisia, mai mult chiar decât alte instituții, uh, avem obligația să ne uh, Uh, raportăm la un temei legal, să respectăm niște reguli și iată, dacă greșim, după cum se întâmplă, să zicem, aici urmează este o procedură, putem fi contestați în fața Curții de Justiție. Deci, înțeleg această idee că ar trebui să fim mai flexibili și totuși există și o limită a acestei flexibilități. Totuși, ascult cu cea mai mare atenție toate remarcile dumneavoastră și vă asigur că vom ține cont de ele în următorul nostru raport în luna aprilie trebuie să spun că probabil că nu vom reuși să uh, răspundem uh, favorabil la toate îngrijorările dumneavoastră, dar deci vom încerca să le rezolvăm cât se poate de bine. În ce privește inițiativa privind dreptul la apă, care a fost uh, un succes foarte mare, cred că, în opinia mea, și până acum, cel puțin, avem aici exemplul perfect cum uh, un astfel de proces se poate desfășura uh, cu succes. Comisia a reacționat uh, la, această, la această propunere în cadrul uh, juridic existent. Avem rezultate concrete și, iată, totuși, Uh, avem și aici uh, acest aspect al limitelor care există între sfera de competență națională și cea de competență a Uniunii Europene. Pentru că și această temă este tratată în parte la nivel național, în parte la nivel comunitar. Totuși sunt aspecte care rămân uh, de, în competența statelor membre. Dar, în orice caz, ne, această inițiativă ne-a permis să inițiem anumite uh, modificări, totuși, în politica comunitară privind accesul la apă. Acum, ca remarci generale privind statul de drept, preeminența uh, dreptului. Deci, acest concept ne cere să avem foarte mare grijă uh, și să respectăm întotdeauna cadrul juridic în care ne desfășurăm activitatea. Și, bineînțeles, asta, ne, asta înseamnă că trebuie să uh, verificăm de fiecare dată, în, în cadrul unei acțiuni din partea noastră, uh, cum corespunde ea față de competențele naționale. Acum, în ce privește inițiativa legată de minorități, uh, nu sunt de acord cu afirmația că nu vrem să facem nimic ce ține de minorități. Chiar uh, dacă mă gândesc foarte concret, în ultimele săptămâni, una dintre problemele la care am lucrat foarte mult a fost aceea cum anume că Uniunea Europeană, Comisia Europeană pot contribui la uh, lupta împotriva semitismului și împotriva islamofobiei, care sunt probleme în creștere în toate statele membre. Deci, iată, uh, bineînțeles, eu cred că chiar dacă această arie nu ține exclusiv de Uniunea Europeană, vom încerca să ne aducem contribuția noastră, pornind de la ceea ce avem ca pârghii la dispoziție în acest moment. Or, vom organiza uh, un prim colocviu anual privind uh, statul de drept și drepturile omului în luna octombrie, iar tema sa va fi lupta împotriva antisemitismului și islamofobiei. De asemenea, deci, vom pune accentul pe nevoia de toleranță în cadrul Uniunii Europene și, iată, vedeți, cred că avem aici un exemplu care ne arată că, da, drepturile minorităților uh, uh, fac, sunt o temă de interes pentru Comisia Europeană. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Acum uh, vreau să dau cuvântul uh, secretarului general uh, al Ombudsmanului European. Știți că știu că ați lansat un studiu ca să vedeți cât de bine funcționează deci, inițiativa cetățenească și vă rog să ne împărtășiți și nouă rezultatele acestui studiu. Vreau să încep prin a mulțumi ambelor comisii, doamnelor Hubner și Wikström, pentru că au invitat uh, Ombudsmanul European să își aducă contribuția la această foarte importantă audiere publică. Atunci când m-am uitat la programul de azi dimineață, reacția mea spontană a fost uh, da, vă veți ocupa de aspectele tehnice, organizaționale, dar uh, ce faceți cu aspectul politic? Pentru că uh, Principala semnificație a acestei inițiative este de natură politică și apoi m-am uitat mai îndeaproape și am văzut că existau mai mulți deputați europeni înscriși la cuvânt și îmi aduc aminte de, mi-am adus aminte de faptul că deputații europeni de fapt sunt aleși direct ale cetățenilor europeni. Și atunci am ajuns la concluzia că democrația cu adevărat uh, își va spune cuvântul astăzi în această uh, clădire. Inițiativa este un principiu democratic uh, și atunci când cetățenii sunt direct reprezentați la nivel uh, direct în această um, Uniune, prin intermediul Parlamentului European, nu putem să spunem decât că inițiativa cetățenească este o ilustrare suplimentară a acestor principii fundamentale. S-a spus deseori că inițiativa este un exemplu de democrație participativă. Însă eu cred că ar fi o greșeală să spunem că democrația reprezentativă și cea participativă sunt cumva în conflict. Aș vrea să spun, cu alte cuvinte, că succesul inițiativei nu depinde de Comisie, ci și de Parlamentul European. Și voi reveni la acest punct la sfârșitul prezentării mele. Aș vrea doar să subliniez aici faptul că drepturile fundamentale ale cetățenilor de a trimite petiții către Parlamentul European ar trebui să fie văzute de asemenea ca un instrument foarte important care permit participarea cetățenilor în același timp precum inițiativa cetățenească. Este foarte adevărat că încă nu s-a ajuns la potențialul maxim al um, inițiativei cetățenești și același lucru este adevărat și în ceea ce privește petiții adresate Parlamentului European. Ce rol are Ombudsmanul European în tot acest puzzle? Rolul ombudsmanului este să servească democrația conlucrând cu instituțiile europene, astfel încât să avem o administrație mai etică, mai transparentă și care să dea seama cetățenilor. În timpul discutării regulamentului privind inițiativa cetățenească, ombudsmanul a spus că acest instrument trebuie să fie cât mai transparent și cât mai ușor de folosit de către cetățeni cu putință. În ultimul an ne-am, ne-am continuat munca în acest domeniu și așa cum a spus doamna Humner, am uh, avut inițiativa de a iniția un raport și colega care stă chiar lângă mine se, uh, este direct implicată în munca la acest raport. Care sunt obiectivele acestui studiu, acestei uh, inițiative? Este să vedem în ce fel putem uh, transforma acest instrument într un cât mai eficient cu putință și vrem să oferim o contribuție puterii legislative, având în vedere că anul acesta are loc o revizuire a instrumentului. Noi am cerut uh, mai întâi organizațiilor să ne trimită uh, elemente din propriile lor experiență. Apoi am analizat răspunsurile și am cerut comisiei să ne răspundă pe anumite puncte cheie pe care le-am identificat. Și am uh, încurajat comisia să ne dea suficiente elemente de răspuns uh, mai ales în ceea ce privește um, declararea anumitor inițiative ca fiind inadmisibile, astfel încât cetățenii să înțeleagă și să analizeze mai bine uh, dreptul lor de a contesta decizia Comisiei. Iar în ceea ce privește inițiativele care au obținut puțin un milion de semnături, am subliniat faptul că Comisia ar trebui în mod uh, uh foarte clar și fără niciun fel de um, neîntregere la mijloc să-și explice poziția asupra subiectelor respective inclusiv anumite considerațiuni politice care trebuie luate uh, în calcul. Cu cât mai multă claritate asupra motivelor pentru care o inițiativă este um, acceptată sau nu, este un mod de a contribui la o dezbatere constructivă și deschisă și la a um, consolida democrația în Europa. Până la urmă am cerut lămuriri și pe mai multe chestiuni de ordin practic și juridic. Și, în mod normal, răspunsul ombudsmanului ar trebui să fie valabil, uh, să fie disponibil la începutul lunii viitoare. În ce privește aspectele procedurale, noi credem că Comisia face tot ce este în putință pentru a pune în aplicare regulamentul uh, ECI într-un mod cât mai ușor de folosit pentru cetățeni. Însă Comisia nu poate să-și depășească uh, mandatul așa cum este el stabilit uh, prin uh, prevederile regulamentului. Și este de regretat faptul că o parte dintre prevederile regulamentului uh, uh, au creat poveri administrative și birocratice pentru cetățenii care chiar vor să participe în viața democratică a Uniunii. Și acest lucru este uh, inacceptabil și foarte imposibil și imposibil de justificat, și anume că anumiți cetățeni europeni care au dreptul de a uh, circula liber în Uniunea Europeană nu pot să semneze o inițiativă cetățenească dacă rezidează în anumite state membre. Știu că un studiu de implementare a fost recent publicat, un studiu care a fost uh, efectuat de către Serviciul de Cercetare din Parlamentul European și acesta a ajuns practic la aceleași concluzii. Ei spun și citez că um, prevederile actuale fac uh, ca sistemul să fie ciudat și o adevărată provocare atunci când încerci să-l folosești și că există un sistem foarte complex de cerințe naționale în ce privește protejarea datelor cu caracter personal, iar rezultatul este că cam 11 milioane de cetățeni nu au um, acces la acest instrument. Noi credem că în versiunea revizită a regulamentului trebuie să se țină cont de aceste greutăți și ele ar trebui să fie locuite cu un set de reguli mai simple și mai uniforme pentru toți uh, locuitorii din statele membre. Știind că este un efort uriaș să strângi uh, un milion de semnături, poate că uh, Comisia ar fi putut să dea, um, să redacteze niște inițiative legislative pe baza acestor uh, inițiative cetățenesc, dacă unele dintre ele ar fi fost poate altfel formulate. Însă Comisia uh, trebuie să uh, facă o evaluare rezonabilă ca să se asigure de faptul că o inițiativă nu este respinsă numai din cauza lipsei de informații de partea organizatorului uh, despre uh, legislația europeană, despre politicile europene, sau din cauza că um, această inițiativă nu este redactată în termenii cei mai adecvați. Comisia mm, și inițierea unei propuneri legislative din partea Comisiei n-ar trebui să fie singurele criterii de luat în calcul atunci când se evaluează dacă o inițiativă a avut succes sau nu. Întregul proces este foarte important pentru că uh, se oferă vizibilitate platformei organizatorilor și se generează o dezbatere publică despre subiectul respectiv. Și până la urmă, cel mai important este că această dezbatere să permite exprimarea unor puncte de vedere divergente și uh, să oferă o, o gazie unică organizatorilor să se întâlnească cu reprezentanții comisiei și eventual chiar și cu uh, celălalt uh, colegiuitor. Și bine ar fi dacă cele două instituții s-ar putea întâlni atât cu partizanii unei inițiative și, cât și cu oponenții acesteia. Așa s-ar ajunge la uh, un adevărat nivel de participare publică și la uh, unul de transparență cât mai ridicat. În ce privește arhitectura instituțională a Uniunii Europene, e adevărat că Parlamentul European deține rolul principal pentru a um, controla deciziile Comisiei Europene și, și uh, despre, pentru a controla, controla felul în care Comisia a reacționat la una sau alta dintre inițiativele cetățenești. Vă mulțumim, spune doamna Danuta Hupăr, așteptăm uh, studiul final din partea dumneavoastră știu că și la Comitetul Economic și Social există un grup ad hoc de lucru în ce privește inițiativa cetățenească și doamna Anvari Sigmund, uh, din partea acestui grup ad hoc, vine să ne spună câteva cuvinte. În Zeit möchte ich vieles, was ich jetzt hier sagen wollte, nicht sagen. Wir haben uns mit all diesen... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu uh, intenționez <laughs> să mă lungesc prea mult aici. Sigur că Uh, este foarte importantă legătura dintre instituții și societatea civilă și cetățeni. Încă din 2010 ne ocupăm de această chestiune și am avut un rol de, de mediator, de facilitator. Uh, am vrut să facilităm posibilitatea de a oferi un cadru de schimb între instituții și cetățeni. Vă reamintesc, deci noi putem ajuta și putem facilita, dar nu putem participa la aceste inițiative cetățenești. Deci noi, rolul, rolul jucat de noi este complet neutru și apoi atunci când o inițiativă are succes sau nu are succes, putem și acolo ajuta în a organiza niște audieri. Asta spunea și domnul comisar Timmermans, să creăm platforme ca să se producă acest schimb de opinii, acest dialog despre care s-a vorbit. Și am spus întotdeauna că uh, această inițiativă cetățenească e un instrument nou, inovat, inovator, uh, cum au spus mulți alții aici. E un instrument în favoarea democrației, dar și un instrument care trebuie să permită să se facă propuneri legislative. Asta cu condiția să se înlăture obstacolele care stau în cale la începutul lui 2011 am propus niște linii directoare în acest sens pe care le-am publicat în 60.000 de exemplare. Era vorba de un fel de manual de instrucțiuni pentru acest instrument pe care l-am uh, publicat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene și în fiecare an organizăm o zi a inițiativei cetățenești uh, pe 13 aprilie în acest an mai precis și sper că vom avea posibilitatea de a putea înainte consulta comunicarea eh, Comisiei pentru a o lua în discuție. După cum a spus eh, Comisia, avem și un grup ad hoc eh, care trebuie să precizeze ce măsuri trebuie luate și atunci trebuie să și dorim să creăm un birou de ajutor european pentru a facilita toate inițiativele de acest gen. Vrem ca atunci când organizatorii unor inițiative europene uh, și-au îndeplinit toate uh, criteriile descrise în uh, documentul nostru, se poate veni alături de noi la Comitetul Social pentru a avea o discuție în legătură cu modalitățile practice ale acestei inițiative, am uh, lansat o bază de date, acolo există toate informațiile uh, care astfel sunt puse la dispoziția organizatorilor de inițiative cetățenești și avem și un serviciu de traducere. Deci noi propunem oricărui organizator de inițiative cetățenești europene să traducem în toate limbile oficiale rezumatul inițiativei sale, care, după cum s-a spus, trebuie să respecte aproximativ 800 de caractere. Asta cred că este de ajutor pentru organizatorii inițiativei, pentru că putem să ne ocupăm noi de acest aspect și uh, facem asta uh, cu ajutorul lui Luigi Bombi, care se află astăzi în sală și Uh, vreau să mă mai uh, opresc asupra unui aspect la care s-a făcut deja referire astăzi aici, dar care mi se pare foarte important. E adevărat că anumite, anumite inițiative nu au avut succes, dar asta nu înseamnă că ele nu reprezintă un instrument uh, foarte important în cadrul juridic european, pentru că misiunea lor, până la urmă, este cea de comunicare. Fiecare inițiator al unei inițiative europene a contribuit la transmiterea unui mesaj în legătură cu dimensiunea europeană a vieții noastre politice. Deci, nu știu, dacă, de exemplu, un finlandez vede că un spaniol are aceleași preocupări cu el, dacă un german vede că un grec are aceleași probleme cu el, iată, asta ne arată că noi ne aflăm într-un spațiu european comun. Deci cred că e foarte important acest aspect și poate ajuta la eliminarea unor frustrări ale organizatorii de inițiative, între ghilimele, eșuate. Deci putem face mai multe pentru a susține această comunicare între semnatari. Mulțumesc! Ședinta, da, doamnă, mulțumesc și cu doamna Zigmund încheiem prima parte și ajungem acum la primul grup de discuții, perspectiva juridică. De ce s-a spus până acum, e clar că există și lipsuri de natură juridică și de asemenea probleme care pot fi rezolvate cu cadrul juridic actual de care dispunem. Deci, perspectiva juridică este subiectul acestui grup de discuții. Avem alături de noi trei experți. Fiecare va avea la dispoziție 10 minute pentru cuvântare și încep cu domnul Jean-Luc Soron, care este profesor asociat de drept internațional la Universitatea Paris Dauphine Domnule profesor, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru invitație. Cred că este o discuție foarte interesantă. Cu ocazia lansării inițiativei europene, am scris un articol cu titlul Inițiativa Europeană. O falsă idee bună? Semnul întrebării. Pentru, de ce semnul întrebării? Eh, din cauza riscului de conflict între legitimitate eh, a inițiativei europene eh, care nu risca să nu se bucure de acordul al Parlamentului European sau al Parlamentelor Naționale care s-ar fi putut opune uneia sau alteia dintre inițiative. Bun, eu înțeleg că obiectivul reuniunii de această dimineață e cel de a dinamiza această inițiativă europeană uh, a cetățenilor, însă nu am un punct de vedere la fel de pozitiv ca cel al dumneavoastră, pentru că dacă ne uităm puțin la toate inițiativele lansate, vedem că doar două au uh, trecut prin furcile caudine <laughs> ale controlului. Celelalte au fost respinse pe baza neînțelegerii atribuirii competențelor comisiei. Da, într-adevăr, e o problemă juridică, dar nu totdeauna e simplu de a ști uh, cum stau lucrurile și uh, care este competența fiecăruia. Bun, voi reveni la asta în concluzie, dar cred că adevărata problema inițiativei cetățenești europene provine din natura sa, și de, de, de, de apariția sa într-un moment istoric. Știu că suntem la Parlamentul European, dar totuși trebuie să spun că în Europa avem o reprezentativitate parlamentară și mai ales cea a Parlamentului European care e în scădere. Uh, participarea cetățenilor la fiecare alegere, iată, ar trebui să ne îngrijoreze. Iată, e vorba de o medie de 40% de prezență la vot, la alegerile europene în Europa și totuși avem această acest instrument de democrație participativă. Acum, dacă spun că acest instrument uh, și dorința sau dorințele cetățenilor uh, sunt privite uh, cu îngrijorare, nu doar de guvernele naționale, și, ci și de instituțiile europene, nu cred că exagerez. Această inițiativă cetățenească europeană se înscrie astăzi într-un cadru legislativ care se află în plin proces de încetinire, pentru că dacă Comisia Juncker își respectă programul, atunci, domnile voastre, membri ai Parlamentului European, uh, nu veți avea de studiat decât aproximativ 20 de proiecte de lege pe an. unii, eh, unele grupuri politice doresc eh, să se afle două săptămâni în propria circumscripție pentru a lucra cu cetățenii. Deci avem o problemă într-un moment în care, iată, eh, activitatea legislativă este, se află în recul și la nivel european și la nivel național. Deci e o problemă generală în Europa. E vorba de relațiile între una executivă și cea legislativă. Legislativa care uh, sigur, ar fi alimentată de, cetă- de inițiativa cetățenească uh, europeană. Bun, eu sunt uh, francez uh, <laughs> și fac un plan în două părți, așa cum facem noi. Uh, vreau să spun că, pe de-o parte, adevărata problema a Europei astăzi este factorul decizional care e în criză, care trebuie să acționeze repede, garantând și suveranitatea națională. Și aș propune în acest cadru al reformei inițiativei cetățenești europene, care trebuie să se efectueze în acest an, aș propune o abordare practic pe baza unor norme informale și nu norme uh, legislative, pentru că acestea au fost uh, deja afectate de uh, lipsuri, carențe, despre care au vorbit deja in, uh, inițiatorii și știm deja care sunt aceste probleme, așadar uh, Aș dori să spun uh, două uh, mari puncte. Ar fi că, în primul rând, trebuie să consolidăm legitimitatea acestei inițiative cetățenești europene, dar fără a stimula acest conflict de legitimitate între instituții europene și naționale. Dar cum putem face uh, așa ceva? Eu aș avea două soluții. În primul rând, am putut cu toții vedea că, iată, Comisia încearcă să efectueze o convergență a programului său legislativ, pentru că, iată, uh, a informat Parlamentul European, Consiliul, în, în, pe perioada care și-a construit programul legislativ cu, iată, consensul tot, tuturor instituțiilor. E important și mă întreb dacă în cadrul unui acord interinstituțional aceste trei instituții europene, deci Comisia, Parlamentul European și Consiliul, Uniunii Europene n-ar putea cumva în cadrul acesta uh, să examineze fie inițiativele uh, cetățenilor europeni care au reușit, fie cele care -au, nu s-au bucat de succes. În acest ultim caz e flagrant faptul că o inițiativă cetățenească europeană privitoare la problema TTIP-ului ci problema arbitrajului în uh, tratatul euroatlantic și care uh, a fost dată deoparte, înseamnă o adevărată politi- problemă politică. Iată, Comisia în mod autonom, de altfel, a lansat o consultare uh, care practic reia tema inițiative care au fost respinse. Apoi, legitimitatea văzută și în sens mai larg, eu aș propune și sigur că toate astea pot fi introduse în considerentul reglementului sau într-un acord interinstituțional. Să existe uh, uh, inițiativele europene care să fie puse, fie puse sub egida fie a unui grup de universități, fie a unui partid, grup sau partid politic european, fie a Uniunii Sindicale Europene. Sunt uh, mulțumit că inițiativa pentru apa potabilă a avut succes. Nu putem... Uh, în fine, Sigur că uh, acolo au ajutat și sindicatele. Bun, dacă pagina internet, de, de internet va fi făcută mai uh, uh accesibilă pentru cetățeni, asta nu va însemna neapărat uh, că semnăturile și analiza politică vor avea mai multă greutate în cadrul unei inițiative europene. Apoi, Uh, ne aflăm într-o lume marcată de un caracter foarte vizibil și, și o mare exigență de rapiditate, de celeritate. Mă pot gândi la trei uh, lideri europeni despre care se vorbește mult în ultimele luni. Iată, Matteo Renzi din Italia, Alexis Tsipras din Grecia, Manuel Vaz din Franța. Sunt trei lideri europeni uh, care sunt conștienți de necesitatea unei intervenții rapide de aceea, cred că ideea de a extinde posibilitățile de a sânge aceste semnături, deci tot ceea ce întârzie uh, demararea unei inițiative, se opune uh, efectului politic al inițiativei. De aceea cred că va fi important să trecem de la o inițiativă la un act, la, in, la inițierea unui act legislativ și ar fi poate mai interesant și ar fi mai dificil pentru comisie de a respinge o inițiativă dacă această inițiativă cetățenească europeană ar fi uh, însoțită, cum era Cartea Albă, însoțită de o propunere de lege, o propunere de directivă sau o propunere de regulament. Și se poate face acest lucru, se poate face această modificare și cetățenii noștri europeni se pot organiza în acest sens. Deci, uh, mai multă rapiditate duce și la mai mare vizibilitate și asta înseamnă, și sau cred eu că n-ar fi exagerat ca măcar o dată pe an, în cadrul unui Consiliu European, să se pună un punct pe ordinea de zi privitor la inițiativele cetățenești europene din anul respectiv adică liderii politici uh, la nivel cel mai înalt, o zi din viața lor, o dată pe an, să uh, se ocupe de preocupările cetățenești manifestate prin aceste inițiative. Un punct, un punct pe ordinea de zi a Consiliului European nu e mare lucru, dar și pe de altă parte dă o, vizibilitate, o mare vizibilitate politică acestui tip de inițiative. Și aș mai spune, dar mă rog, ieșind din cadrul juridic, Aș spune că eu consider că problema acestor inițiative uh, europene ale cetățenilor și dumneavoastră trebuie să le uh, consolidați e această incertitudine a naturii inițiativelor. E vorba de, de, de, de, de ceea ce ține de democrația participativă, e vorba de un sondaj, practic, ca să uh, știm ce interesează cetățenii europeni, sau un mod de a se exprima toate îngrijorările și temerile cetățenilor europeni care astfel se mai uh, defulează semnând o petiție și au impresia că pot juca un rol mai important în Europa. Dar pentru mine cei e frapant și e cu, că, cu cât se dau uh, mai multe mijloace cetățenilor, cu atât mai puțin uh, se uh, folosesc de ele și baza parlamentară se reduce a Europei din ce în ce mult și asta e o problemă îngrijorătoare. Mulțumesc! Uh, very much, uh, Professor Soron. Mulțumesc, domnule Soron. Și acum îi da cuvântul domnului Thomas Molnar, care este profesor la Universitatea Corvinus din Budapesta. Vă rog. Thanks very much, Madam Chair, for uh, giving me the... Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor, dragi participanți, dragi colegi. În primul rând, țin să mulțumesc foarte mult organizatorilor pentru că m-au invitat la acest eveniment. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici. Uh, interesant este că cu câțiva ani în urmă am fost stagiar la Parlamentul European, deci uh, e bine să te întorci într-o altă calitate. Deci, după cum puteți vedea pe ecran, tema intervenției mele, uh, inițiativa cetățenească, care necesită evaluarea unei controverse care este atât juridice, poate politice, un instrument care trebuie să-și redefinească drumul. Inițiativa cetățenească europeană are o însemnătate foarte mare în cadrul tratatelor, adică se referă la implicarea cetățenilor în uh, sistemul de luare de decizie ca și principiu constituțional, ceea ce uh, deja face parte din obiectivele și din valorile UE. Dacă vreți să vedeți în tratat, vă uitați la articolele 1, 2 și 3 din uh, Tratatul Uniunii Europene și care se referă aici la principiile democratice. La fel se stipulează și în articolul 8 uh, alineatul 3 din tratat, iar temeiul juridic pentru această inițiativă se află în acest context. Deci vedem că uh, acest principiu este plasat foarte sus în uh, cadrul constituțional. Și totuși, în ciuda acestei importanțe, uh, aceste principii sunt sub nu sunt folosite suficient de bine pentru că potențialul nu s-a concretizat în cei trei ani de când a fost pus în aplicare. Eh, la nivel de cifre, cred că avem 51 de uh, inițiative care au fost propuse, între care 51 au fost eh, registrate, între care 20, deci 40% uh, au fost respinse și între cele înregistrate doar două au uh, reușit să ajungă până la stadiul de comunicare din partea Comisiei și, prin urmare, două, cele două comunicări au fost adaptate, dar niciuna dintre cele două uh, nu conțin inițiative de propunere legislativă. Apoi, în continuare, aș vrea să uh, subliniez două uh, implicații constituționale. În primul rând, vorbim aici despre un instrument pentru democrația participativă, ca un element suplimentar uh, la uh, oportunitățile structurale pentru participarea cetățenească. Dar chiar și așa constatăm că există diferite greutăți, nesiguranțe, prea multă birocrație, așa cum a fost subliniat și de către antevorbitorii mei. Iar aceste dificultăți uh, practice intră, se află în contrast cu preambulul, cu considerentele regulamentului care făceau apel la uh, proceduri uh, simple, uh, accesibile și clare. Deci, iată, iată, constatăm aici că există obstacole neprevăzute. Deci, ne aflăm acum în fața unei dileme. Uh, dacă tendința actuală se menține, ei bine, obiectivele cele mari și frumoase ale democrației participative vor fi foarte greu de, de atins. Acel obiectiv de a aduce cetățeanul mai aproape de Uniunea Europeană și să creștem participarea cetățenilor, dorința cetățenilor de a participa la luarea de decizie. A doua implicație constituțională este că inițiativa cetățenească ar putea avea un impact uh, foarte mare în, în procesul de decizie, pentru că, până la urmă, tocmai ăsta era scopul inițiativei. Însă scopul acestui instrument, inițiativa cetățenească, era să aducă la masa negocierilor uh, inițiative legislative, deci să producă legislație. Uh, de altfel, uh, um, prevederea din, din tratate, tocmai aceasta era ca, uh, la un moment dat, Comisia Europeană să poată uh, introduce propuneri de noi elemente legislative. Și totuși, sunt voci care spun că uh, aici am fost vorba doar de un fel de uh, încercare la nivel politic de a oferi asigurări cetățenilor, dar fără prea multe implicații pragmatice. Însă, totuși, în opinia mea, este, vorbim despre un instrument juridic foarte important, chiar dacă nu este foarte eficient pe moment. Oricum și uh, opinia Comisiei de cele mai multe ori a subliniat că Um, metodele comunitare ar trebui să fie reformate și că avem nevoie de mai multe instrumente pentru a implica la bază cetățeanul cât mai mult. Pentru ca toți împreună să putem crește gradul de legitimitate democratică. Și dacă ne uităm acum deci la uh, discrepanța care există între uh, uh input și output, mi se pare că deocamdată a existat o anumită eficiență în acest proces. am putea merge mai departe dacă îmbunătățim modul de funcționare a inițiativei cetățenești. Ori, eu cred că ne putem întreba aici, oare din partea comisiei avem de-a face cu un fel de gelozie? Este aici ceva, un fel de concurență pentru față de dreptul său de inițiativă legislativă sau despre ce vorbim? Deci, haideți să vedem acum ce s-ar putea urma dintr-un punct de vedere juridic. În opinia mea, inițiativa cetățenească ar putea să devină un instrument eficient și să adauge, să crească implicarea cetățenilor în luarea de decizie în Europa. Pentru pentru că uh, agenda politică a UE n-ar trebui să fie decisă numai de către instituții, dar și cu implicarea cetățenilor și pentru uh, a spori potențialul inițiativei ar trebui ea să poată fi deschisă către o are de aplicare mai largă. Ar trebui deci ca această inițiativă să poată introduce noi teme de dezbatere, chiar dacă eventual n-au fost uh, predeterminate prin cadrul tratatelor. Deci știu că aici ar trebui să, chiar dacă cei care inițiază aceste texte nu sunt experți juridici, ar trebui să poată obține de undeva asistență juridică și să poată um, însoți uh, inițiativele cu propuneri legislative. Deci unii și-ar putea pune întrebarea dacă uh, cerințele din uh, regulamentul inițiativei, articolul 4, alineatul 2, litera B, este de fapt, sunt de fapt compatibile cu formularea de la articolul 11, alineatul 4 pentru că acesta din urmă vorbește despre un act juridic de implementare a prevederilor tratatelor. Deci, până la un punct este în regulă, dar regulamentul spune că o inițiativă cetățenească nu ar trebui să meargă dincolo de uh, sfera de competențe a Comisiei. Însă principiul care se exprimat în tratate și noțiunea de putere ale comisiei nu ne acoperă neapărat exact aceeași sferă. Deci când spuneam că inițiativa ar trebui să poată trata și noi teme, mă gândesc că inițiativa ar putea fi un instrument complementar la articolul 256, 265 sau uh, complementar față de articolul 352 din tratatul uh, TFUE. Doar un exemplu menționez. Dacă ne gândim la uh, protecția minorităților, care face parte din valorile europene, uh, Carta Europeană face menționare, însă nu avem încă uh, legislație secundară sau pentru implementare. Deci această, acest instrument al inițiativei ar putea fi folosit în acest cadru pentru a uh, interveni față de această situație, pentru că, da, uh, Deocamdată doar instituțiile pot iniția o procedură legislativă. Deci, cred că totuși acest instrument al inițiativei cetățenești ar putea fi un exemplu de implicare de la bază către vârf în procesul legislativ european. Deci, în concluzie, acum, după trei ani de la implementare, inițiativa se află la un moment de răscruce. Pentru că vedem acum un nou capitol în viața democrației, în uh, luarea de decizie în Uniunea Europeană. Vom vedea deci dacă acest instrument va fi unul viu și puternic sau va fi doar așa un element, uh, o declarație simbolică de credință din partea cetățenilor europeni și ar fi doar o parte din iluzia democratică între ghilimele. Deci, eu cred că uh, viitorul inițiativei va depinde foarte mult de uh, datoria de cooperare foarte sinceră între instituții, mai ales de, uh, de partea Comisiei. Și cele de dar mai puțin aportat și Curtea de Justiție are ce, un cuvânt greu de spus aici în ce privește viitorul inițiativelor, în funcție de ce se va întâmpla uh, uh, în uh, cauzele deja pe rol. Uh, deci, în orice caz, deocamdată, uh, chiar dacă sunt optimist, mai rămâne mult de făcut. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Dr. Molnar, and now we go... Mulțumim, uh, domnule dr. Tamas Molnar și acum trecem la Universitatea din Luxemburg și domnul profesor Filip Poirier. Vă mulțumesc, uh, stimate doamne președinte, a celor două comisii pentru invitația acordată. Aș vrea să vă prezint propria mea reflexie despre inițiativa cetățenească și vreau să o fac pe trei axe. Mai întâi vreau să mă uh, interesez, vreau să vorbesc despre diferitele concepții de democrație uh, în statele membre și la nivelul Uniunii Europene, pentru că până la urmă avem 29 de sisteme politice care au uh, o concepție a democrației destul de diferită. În al doilea rând, nu putem să înțelegem inițiativa cetățenească dacă nu o replasăm într-un cadru, cel al definiri relației dintre democrație și uh, legitimitatea uh, deciziei politice. Și, în sfârșit, am să fac o analiză critică rezonabilă a inițiativei cetățenești europene și, precum colegul meu, am să uh, formulez și câteva recomandări. Atunci când ne uităm la diferitele idei de democrație care coexistă în Uniunea Europeană, vă rog să avansat slide-urile, spune vorbitorul. Ne dăm seama că ele uh, nu numai că coexistă, dar uh, sunt și în concurență și complementare. Există cinci mari concepții. Democrația procedurală, normativă, o, o uh, democrația că, salv, care salvează, democrația elitistă și cea economică. Când ne uităm deseori se face o confuzie astăzi între inițiativa parlamentară și inițiativa cetățenilor. Deci se face confuzia între democrația de deliberare, de uh, participare și cea uh, de salvare. Și acum aș vrea să trec imediat la democrația participativă. În ce privește aceasta din urmă? Aici există trei elemente pe care deseori le dăm uitări atunci când facem analizele noastre. În primul rând, prin definiție, democrațiile participative sunt uh, um, impregnate de uh, um, moralitatea civică și, în general, toate inițiativele uh, din partea cetățenilor se încadrează în, această, uh, în acest tip de democrație. Apoi, se, trebuie să se țină cont de principiul colaborării legislative, dar în inițiativa cetățenească europeană nu există o asemenea formă de colaborare. În sfârșit, principiul corresponsabilității și uh, nici aici nu ne încadrăm cu inițiativa cetățenească europeană. Atunci când știi care sunt diferitele idei de democrație, putem să trecem la redefinirea relației uh, dintre diferitele forme de democrație în UE. Iată câteva rezultate a unei anchete din perioada 2008-2012 și ne dăm seama că legitimitatea Uniunii Europene a scăzut în sondaje în ultimii 25 de ani și acest uh, uh scădere ar trebui să ne interpeleze. Știva cetățenească europeană aduce niște elemente de răspuns. Și apoi există și câteva specificități. Ne dăm seama că din alte eh, anchete de la Institutul Național mm, din Institutul Valorilor Europene din Florența ne dăm seama că cetățenii se simt departe de mecanismul de transparență decizionează sau de, uh, în general, de procesul lor de decizii și ca tare nu se simt implicați în democrația uh, participativă. Cu alte cuvinte, încrederea în partide uh, este cât se poate de joasă și de asemenea și militantismul în partidele politice este foarte scăzut. Și vedeți ce diferențe mari între țări precum Germania, și alte țări și în jur de 65% dintre cetățenii germani doreau să existe instrumente de democrație participativă. Eh. Acum putem să discutăm direct despre inițiativa cetățenească și care sunt perspectivele. Aș vrea acum să vorbesc despre tratate și despre regulament. În articolul 10 din tratate sunt enunțate cele trei principii pe care am încercat să vi le eh, explic ca fiind definitorii pentru democrația participativă. Funcționarea Uniunii Europene se fondează pe democrația reprezentativă. Avem dreptul să participăm la viața democratică, dar avem și o mediere prin intermediul partidelor politice. În articolul 11 propriu zis, din tratatul de la Lisabona, există uh, principiile reprezentării societății civile europene, principiul dialogului, fără niciun fel de constrângere, principiul transparenței și elemente de democrație participativă. Este uh, un dublu pol, pentru că, pe de o parte, tratatul lasă suficient uh, loc cetățenilor, dar lasă loc și asociațiilor și organizațiilor care uh, reprezintă interesele cetățenilor. Dacă analizăm în continuare, ajungem la analiza regulamentului uh, actualmente în vigoare. În primul rând, principiul rolul central pe care îl joacă Comisia Europeană. Comisia Europeană este principalul actor în acest regulament. Apoi există acest principiu potrivit căruia credem că cetățenii sunt capabili să se organizeze singuri fără să aibă nevoie de ajutorul organizațiilor care în general le reprezintă interesele. Este foarte interesant din punct de vedere al juriștilor. Nu cum pot să crezi că cetățenii sunt așa un fel de uh, mulțime care se organizează de la sine putere. Și e ciudat că um, regulamentul se bazează pe acest principiu. Da, nu vorbim mai neapărat despre partide politice, ci de organizații care trebuie să fie în măsură să promoveze inițiativa cetățenească. Există și principiul proporționalității care ține de reprezentare, principiul subsidiarității, și anume că lăsăm pe seama statelor membre anumite lucruri și Comisia prezentă în Comisia trebuie să prezinte concluzii politice, dar și juridice. Deci vedeți că este vorba despre o agendă politică care trebuie să fie discutată sau respinsă. Și apoi există condițiile de transparență și de contribuții financiare care sunt uh, identice ca și pentru partidele politice europene. Un alt aspect care trebuie aprofundat pe viitor. Uh, nu vreau să mai abordez celelalte slide-uri pentru că colegii mei au vorbit deja despre ele. Care sunt limitele modelului actual? Mai întâi, faptul că ideea că societatea civilă în sine este compusă din uh, in, persoane individuale, pe când e vorba despre grupuri de interese. Și atunci trebuie să ne întrebăm cum putem să asociem grupurile de interese, ONG-urile, sindicatele și partidele europene în promovarea acestei inițiative. Nu credem că este o propunere contrară valorilor Uniunii Europene. Este un cadru normativ legitim, interesant, dar este foarte vag pentru că poate să limiteze anumite inițiative cetățenești, mai ales uh, uh, pe tema guvernanței economice și pe um, funcționarea pieței uh, interne. Control ex ante și ex post sunt exercitate de către comisie, ceea ce în principiul beneficiarului. Care sunt perspectivele? Să ținem cont de experiențele cu inițiative cetățenești de la alte parlamente regionale sau naționale. Ar fi interesant că la începutul fiecărei legislaturi să existe o listă de, de tematici care corespund uh, programului Comisiei Europene și atunci se știe că ar putea să existe și niște inițiative cetățenești pe aceste teme. Apoi, apropo de puterea parlamentelor naționale, regionale, ar fi foarte bine dacă Parlamentul European s-ar afla <clears throat> în centrul întregii proceduri tehnice și juridice pentru că astfel s-ar bucura de o mai mare legitimitate, așa cum spunea și colegul Soron. Apoi, inițiativa cetățenească, dacă este acceptată, dacă toate criteriile sunt îndeplinite, trebuie să fie un instrument constrângător de democrație participativă. Trebuie să se transforme într-o um, decizia Consiliului sau să fie un punct pe o agendă legislativă și așa mai departe. În sfârșit, e interesant că inițiativa cetățenească uh, ar putea să fie asociată cu mai multe inițiative de la parlamentele naționale sau regionale, ca să nu existe suprapuneri sau contradicții. În sfârșit, un alt element care mi se pare foarte relevant, partidele politice europene știind că sunt finanțate uh, din banii publici, e bine, ar putea să fie obligate să susțină măcar o inițiativă per mandat. Cu alte cuvinte, așa cetățenii s-ar uh, apropia mai mult și de partidele politice europene și de par Parlamentul European și credem că și uh, organizațiile, asociațiile, sindicatele ar trebui să fie asociate. Deci ar trebui ca Parlamentul European să joace un rol central de mediere politică. Și această inițiativă legislativă va combina cele trei idei de democrație pe care vi le-am prezentat. Thank you uh, very much. Uh, I think we have... Mulțumesc, spune președinta. Cred că avem 15-20 de minute la dispoziție, depinde de cât, uh, de câți oameni doresc să ia cuvântul. Da, aveți răbdare, secretariatul vă notează numele celor înscriși la cuvânt, dar am, avem, cred, măcar 10 persoane, deci cam două minute pentru fiecare, pentru că trebuie să avem uh, un minut ca să și răspundă invitații. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Domnul Ierdovski. Mulțumesc, doamnă președintă. Îmi pare rău că în această primă parte a dezbaterii nu a, a sosit și cele mai mari a, uh, inițiative populare a, uh, cetățene, cetățenești atât în ce privește participarea statelor membre, cât și a numărului de semnături. One of us. Dar totuși reprezentanți de acolo văd că sunt în sală. Sprowadza și do właściwie jednego wielkiego pytania. Acum, dacă e să mă refer la fondul problemei, întrebarea centrală este aceasta. Comisia Europeană poate respinge o inițiativă cetățenească în mod arbitrar? vorbim de o inițiativă care a respectat toate uh, condițiile, cerințele formale și care totuși se bucură de mare susținere, pentru că totuși numărul de semnături e foarte mare. Domnul comisar Timmermans a vorbit despre deschidere, despre dialog politic. Asta chestiunea fundamentală până la urmă e asta. Va exista o limită a caracterul a, a, a posibilității Comisiei Europene de a acționa în mod arbitrar sau uh, Comisia Europeană va putea continua să o facă în legătură cu respingerea sau admiterea acestor uh, uh, inițiative cetățenești. Iată avem cazul uh, One of Us, un exemplu flagrant al faptului că există riscul de a denatura și de a transforma complet dreptul cetățenilor și de a transforma într-o adevărată ficțiune și nimic mai mult decât atât. Așadar sper ca acest document al Comisiei Europene anunțat de domnul comisar Timmermans să ducă la o schimbare a regulamentului respectiv și la o limitare a puterii discreționare a Comisiei Europene. Eu cred că aceasta poate adopta o, ar trebui să poată adopta o decizie negativă doar în cazuri extraordinare. Apoi mă refer la ce uh, s-au referit invitații din grupul de discuții. Uh, uh, angajamentul Parlamentului European și participarea sa la procesul de luare de decizie. Domnul profesor Poirier a spus că inițiativa europeană cetățenească nu privește un act uh, legislativ, așa cum se întâmplă totuși în Franța, pentru că după reforma din 2008 cetățenii pot face o propunere care să aibă caracter de lege. Dar în fine, Asta este un argument care merge împotriva uh, afirmației mele anterioare, și anume puterea disc- discreționară a Comisiei. Tocmai uh, din, datorită acestui fapt, Comisia nu ar trebui să adopte decizii arbitrare. Așadar, argumentul domnului profesor îl consider ca în, fiind în favoarea abolirii caracterului arbitrar și discreționar al Comisiei Europene. Președinte, bun, am înțeles că dar sper că dumneavoastră puteți respecta două minute și nu mai mult, pentru că altfel nu mai avem timp. Trecem la al doilea grup de discuții. Eu, online, în două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Am susținut eu însumi trei inițiative de acest gen dintre care una a avut succes, și anume dreptul la apă potabilă, iar două au fost respinse mai ales aceasta cu Stop Ecocide, uh, a căror reprezentanții este în, sunt în sală. Totuși, suntem de acord cu toții, cred, când spunem că e un instrument foarte important pentru democrația participativă de care avem atâta nevoie, deoarece Uniunea Europeană pare din ce în ce mai îndepărtată de oamenii. Uh, de pe stradă. Am uh, ascultat cele trei uh, prezentări, au fost foarte interesante și cred că, da, trebuie să extindem domeniul de aplicare al inițiativei europene și să consolidăm legitimitatea și aș insista asupra celor spuse aici că inițiativa nu ar trebui să concentreze doar asupra competențelor Comisiei Europene sau nu trebuie să releve de, doar de competența Comisiei Europene, ci trebuie să releve de competențele oferite de Tratatul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că se lărgește uh, sfera competențelor, pentru că avem și Consiliul, care este un actor autonom și care dorește el însuși să legifereze deci competențele conferite prin tratat uh, sunt mai extinse decât competențele comisiei și astfel uh, o mulțime de uh, teme și subiecte ar putea fi acoperite de inițiativa europeană, iar apoi în legătură cu cele spuse aici că trebuie și e nevoie de mai multă legitimitate, mi-amintesc că s-a spus că n-ar fi posibil, spunea doamna Wallace, un compromis cu Consiliul decât dacă am avea susținerea Comisiei. Să avem un drept direct la inițiativa legislativă pentru care am luptat uh, în ultimii 10 ani și atunci cred că inițiativa cetățenilor europeni trebuie să adreseze cel puțin Parlamentului, dacă nu și Consiliului. Știm că Consiliul are dreptul de legi legifera, deci trebuie să exploatăm pe deplin acest potențial. În fine, oricum astăzi vreau să spun că reuniunea este foarte interesantă Noi știm ce s-a întâmplat și cât de mult s-a dorit această inițiativă și acum vedem cum se aplică în practică. Mulțumesc următorul vorbitor, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi de toate doresc să vă felicit pentru că ați organizat această reuniune, pentru că e o inițiativă foarte bună. Ca membru al Parlamentului European, pentru mine, până la urmă, cel mai bun lucru este că, iată, pot să văd câtă energie uh, se află în această sală și câtă dorință ca uh, inițiativa uh, cetățenilor europeni să fie îmbunătățită. Noi lucrăm la un document pentru plenara din octombrie și în acest document trebuie să facem propunere în legătură cu modul de a îmbunătăți sistemul de a îmbunătăți această, acest instrument. Eu sunt co-raportor uh, pentru acest raport din partea Comisiei pentru Petiții, din partea grupului uh, PPE și cred că sunt uh, mai multe domenii în care putem aduce îmbunătățiri. În primul rând, cadrul juridic. Avem nevoie de un cadru juridic mai precis, mai clar. De asemenea, trebuie să îmbunătățim mecanismele acestea, trebuie să reducem uh, birocrația, să nu fie procedura atât de stufoasă, pentru că am ascultat uh, ce au avut de spus inițiatorii. Lucrurile sunt prea complicate și, în al treilea rând, aș dori să spun uh, că sistemul trebuie să se transforme ca să ne asigurăm că nu doar Comisia Europeană este cea care are ultimul cuvânt, în legătură cu această european, uh, inițiativă europeană. Avem nevoie de implicarea și a altor instituții europene în acest proces. Cred că domnul care a vorbit din partea ombudsmanului european a, a, s-a referit deja la acest lucru și acestea sunt cele trei uh, domenii în care putem aduce îmbunătățiri, cred eu. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, ă, doamnă președintă. E și pentru mine o zi foarte importantă și mă bucur că avem ocazia să aducem împreună atâția experți și participanți în chestiunea inițiativei uh, cetățenești europene și mă bucură faptul că am reușit oricum în ultimii trei ani să avem uh, acest regulament și acum avem prima ocazie de a evalua primele experiențe de când a demarat el și să vedem Eh, ce au de spus cetățenii care au participat la aceste inițiative și să vedem ce efect politic au avut. Cred că, iată, avem multe experiențe din care putem, eh, de pe urma cărora putem trage folos și ne bucură că avem și experți alături de noi și cred că am putut vedea un lucru unic în întreaga lume, cred eu, un lucru pe care am reușit noi să-l facem Iată, după trei ani, acum trebuie să evaluăm modul de evaluare, a, a, mă scuzați, modul de funcționare a acestui instrument. Mulțumim expertilor care ne-au dat multe uh, idei în legătură cu ceea ce se poate schimba și voi solicita secretariatului să facă poate un rezumat, un sumar al rezultatelor acestei reuniuni, pentru că au fost foarte multe sugestii și cred că avem responsabilitatea comună de a îmbunătăți lucrurile. Dacă pot să mă refer la declarațiile domnului Timmermans, vicepreședintele Comisiei, cred că domnia sa a avut o evaluare pozitivă și uh, e bine că mm, dom domnia sa a spus că va avea o gestiune deschisă și Comisia va avea o gestiune deschisă. Noi, Parlamentul European, avem și noi, trebuie să avem și noi un cuvânt de spus în legătură cu evoluțiile viitoare ale acestei inițiative. Uh, cred că Până la urmă, rezultatul final este că trebuie să revizuim acest instrument, să examinăm de aproape uh, modul în care poate fi simplificat pentru a putea fi utilizat mai ușor decât de cetățenii europeni. Și dacă ăsta e scopul nostru, atunci avem și o solicitare. Trebuie ca și Consiliul și statele membre să fie implicate și, după cum a spus online, în, în altfel. Uh, că, din păcate, uh, birocrația pune bețe în roate că sunt multe liste de semnături care trebuie strânse și adesea, iată, lucrurile se împodmolesc la nivel de Consiliu, deci trebuie ca toate statele membre să participe, toate statele membre trebuie să intre în contact încă de la început unele cu altele, pentru că a ne asigura că aceste, această inițiativă este simplificată prin nou regulament. Președinte, mulțumesc. Sigur, și Consiliul aici de față nu va vorbi, să ascultă cu atenție. Trebuia să vă spun acest lucru, e foarte bine că ne ascultă. Acum domnul Șöpflin are cuvântul, două minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. M-a frapat uh, o afirmație a domnului profesor Soron. l A vorbit de o, un conflict de legitimități. Eu aș avea întrebare pentru domnia sa. Foarte bine. Atunci, cum, care e soluția? Trebuie, o, o, există o ierarhie a legitimităților, pentru că asta ar afecta uh, oricare, rezultatul acestei audieri, oricare ar fi el. Și în al doilea rând, uh, sunt de acord cu ce a spus colegul meu, uh, Cianchi Pal, din Ungaria. Cred că, da, într-adevăr, aceste uh, modificări trebuie aduse. Eu sunt raportor și am, luat, am uh, notat tot ce s-a spus aici. Mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuții. Richard Corbett. Mulțumesc și acum Richard Corbett. Mulțumesc. Eu am fost întotdeauna sceptic în legătură cu această inițiativă a cetățenilor europeni din următorul motiv. Dacă avem o idee bună, atunci de ce avem nevoie de un milion de semnături verificate ca să o supunem atenției comisiei? Oare nu ar trebui să aibă dreptul orice grup, cât de mic ar fi el, să supună atenției comisiei o idee, dacă este bună? Și dacă există o inițiativă pentru care se strâng o, un milion de semnături, iată, înseamnă că se, susține, se bucură de susținerea publicului. Și bun, deja înseamnă că acel lucru intră în domeniul politic Oare niciun parlamentar, niciun europarlamentar, partid politic, ONG nu a preluat această idee, spunând că da, iată, e interesant. Ne-a creat un obstacol, practic. Priviți lucrurile din alt punct de vedere dacă există o idee care are 999.000 de semnături și, iată, nu respectă plafonul de un milion, dar Comisia crede, da, e o bună idee și toți sunt entuziaști în legătură această idee, atunci Comisia va spune, într-adevăr, chiar va spune Comisia că nu, punem, face, nu, nu, nu putem avea o, o ă, nu putem da curs acestei propuneri pentru că lipsește o semnătură sau 10, că nu. Deci eu cred că trebuie să simplificăm lucrurile. Bun, tratatul spune ce spune, tratatul nu se va schimba, păi haide să facem lucrurile să funcționeze mai bine. Oare n-am putea, ca o primă măsură, să întrebăm comisia, nu poate, să întrebăm comisia, nu poate comisia să spună că acceptă orice idee care pare că a obținut aproximativ un milion de semnături fără a mai lovi de toate aceste obstacole birocratice cu verificarea semnăturilor și așa mai departe, pentru că dacă avem o, o propunere care se bucură de 900.000, 800.000 de semnături, totuși trebuie să îi se dea curs, să îi se dea un răspuns, fie, chiar dacă răspunsul e negativ, fără a mai trece prin toată hârțogăraia aceea cu formularele și semnăturile și numerele de pașaport și așa mai departe. Uh, hai, relaxați-vă puțin acceptați uh, faptul că o idee este bună dacă are un număr mare de semnături fără a trebui să numărăm ca contabili un milion. Președintele, președinta, da, dar dacă sunt uh, inițiative care, care nu sunt foarte utile, uh, Iată, unele au trecut prin acest parlament, care e cea, cel mai mare din lume, deci nu avem nicio garanție că dacă este o idee susținută de mulți oameni, este o idee bună. Mă rog, era doar un comentariu. Domnul Cabras acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Scopul ar fi ca acest instrument al inițiativei cetățenești să fie mai bine cunoscut și mai transparent. Am trei elemente specifice care nu sunt noi, dar sper că sunt totuși o contribuție pozitivă. În primul rând, inițiativele cetățenești ar trebui să se bucure de infrastructură pentru susținere, de consiliere juridică și uh, de niște linii directoare, în al doilea rând. Răspunderea personală a organizatorilor uh, comportă riscuri importante. Deci e necesar să înființăm o, un organism cu personalitate juridică pentru uh, comitetele cetățenești. Apoi, în al treilea rând, problema cu uh, cerințele legate de date. Trebuie standardizate și simplificate aceste cerințe în toate statele membre și să se elimine uh, numărul de CNP, ca să spun așa, sau numărul de pașaport uh, care este obligatoriu și îngreunează lucrurile. Ar trebui să fie nevoie doar de numele, prenumele, adresa și naționalitatea semnatarilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, un răspuns din partea celor trei invitați. Poate schimbăm ordinea, schimbăm cu domnul Parie, Dacă sunteți gata să răspundeți. Mulțumesc, Luxemburgul are nevoie de <laughs> timp, dar eu voi putea spune că observațiile sunt constructive. Eh, nu era voință din partea mea, eh, pentru că nu am mult timp pentru a răspunde în detaliu. Mulțumesc. Următorul invitat, domnul Molnar, mulțumesc, am ascultat cu atenție observațiile și sunt de acord cu multe dintre propunerile concrete făcute aici de către membrii Parlamentului European, însă sigur nici eu n-am timp la dispoziție și nu pot face comentarii punctuale aici, dar în mod bilateral ne putem întâlni. Pentru că nu mi s-a cerut să uh, fac eu comentarii în mod specific, așa că aș da cuvântul uh, colegului meu. Nu, ba, nu, uh, vi s-a, vi s-a, <laughs> vi s-a cerut, dumneavoastră ați primit o întrebare, așa că, domnule uh, Soron, da, da, am, uh, am notat, spune domnul Sohon, am, am văzut că în ultimele două săptămâni există un conflict de legitimitate în Europa între, iată, guvernul grec, poporul grec și structurile europene. Există conflict de legitimitate în Europa. În tratatul de Lisabona cel mai fascinant e modul în care se multiplică puterile și se fragmentează puterile acordate. Iată, o bucățică parlamentelor naționale, o bucățică cetățenilor, dar nu se modifică relațiile interinstituționale de la Bruxelles și iată, se creează o, o, un efect de uh, respingere. Bun, e foarte important să organizăm acest concept de legitimitate la nivelul legislativului național, cu asocierea parlamentelor naționale, care ar putea susține și um, permanent există impresia că Bruxelles încearcă să eludeze parlamentele naționale. Se resimte acest lucru. Uh, și cred că nu e drept pentru Bruxelles și trebuie să luptăm împotriva acestei idei. Deci trebuie să organizăm uh, uh, legitimitățile în comun cu Consiliul, Parlament, Comisie asociate și revin la ce au spus colegii mei, atunci când există o inițiativă uh, care s-a bucurat de mare susținere, de exemplu Stop TTIP, și nu, are, nu există nicio consecință din cauza unei probleme juridice, știm, înțelegem că ceva nu merge. Atunci, Consiliul, Parlamentul, Comisia vor trebui să găsească un cadru juridic pentru a răspunde totuși unei preocupări politice exprimate de cetățeni, deci nu au un milion de semnături. Președinte, mulțumesc aș vrea să spun, bun, am încheiat cu acest prim grup, dar vreau să mai spun și eu ceva, dacă îmi permiteți. Cred că suntem, suntem în acest proces în care nu doar comisia să uh, fie activă și să încerce să examineze regulamentul din punct de vedere al eficienței și al importanței sale politice, dacă dă sau nu rezultate, de, și anume de uh, legitimitate politică și democratică, dar de asemenea avem nevoie și noi, Parlamentul, comisiile noastre lucrează la un raport, ceea ce s-a spus deja aici, deci comentariile dumneavoastră sunt binevenite și mulțumesc și invitațiilor noștri din mediul universitar, pentru că, iată, ne-au dat uh, noi sugestii, noi perspective în legătură cu inițiativa cetățenească. Deci mulțumesc că sunteți alături de noi. Înțeleg că ne vom bucura și de prezentele dumneavoastră în scris deci toți cei interesați uh, le, le uh, vor putea primi de la secretariat. Cu acestea îi cer lui Cecilia să continue prezidând cel de-al doilea grup de discuție. Doamna Victor, mulțumesc, Danuta. Vă asigur că astăzi e minunat să fii membru ai Parlamentului European pentru că, iată acum, vedem că e, am ajuns la nucleu, la participarea uh, cetățenilor europeni, deci extinderea sferei acestei participări E o onoare să fiu astăzi aici în calitate de europarlamentar, însă primul grup s-a concentrat asupra perspectivelor juridice. Acum trecem la cel de-al doilea grup care se va ocupa cu problemele tehnice legate de punerea în aplicare a inițiativei cetățenilor europeni. Am plăcerea să urez bun venit următor, următorilor vorbitori. Alături de noi astăzi, în primul domnul Carsten Berg, coordonator general al campaniei pentru inițiativa cetățenească europeană, apoi domnul Francisco Polo, care este director de țară pentru Spania, din partea platformei de petiționare internațională change.org și în al treilea rând doamna Susana de Rio Villar, doctor și autor și director al proiectului european Aducerea la zi a Europei. Da, e un titlu foarte provocator Vorbitorii vor avea aproximativ 10 minute la dispoziție fiecare și i-aș ruga să respecte fiecare timpul alocat. Apoi va urma rundă de întrebări și răspunsuri. Uh, nu mai pierdem vremea pentru că politicienii au tendința să nu mai renunțe la microfon. Ați avut exemple astăzi aici. Eu nu voi face asta, cel puțin nu acum. Deci mă grăbesc să dau cuvântul domnului Carstenberg pentru aproximativ 10 minute, vă rog. Much. May I ask for the slide? Mulțumesc uh, foarte mult. Bună ziua tuturor. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment care se potrivește, pică foarte bine la un moment foarte potrivit și îmi face deosebită plăcere să iau cuvântul astăzi aici în această reuniune. Deci am fost onorat să reprezint campania pentru inițiativa cetățenească care a lucrat peste un deceniu pentru a îmbunătăți accesul efectiv la cetățenilor la viața democratică. Uh, după cum au spus și antevorbitori, inițiativa cetățenească a fost copilul multor inițiatori, ca să spunem așa și ne amintim cu toții că, oricum, inițiativa n-a fost o prioritate pentru guvernele din Europa, dar aici, în uh, Europa, în Parlamentul European, au fost uh, uh, nume mari care s-au implicat și au încercat să prioritizeze această temă. Deci, dați-mi voie să mulțumesc tuturor, mă gândesc mai ales la doamna Hubner, la doamna Kaufmann, comisarul Timmermans, domnul Brock, domnul Lamasur și încă mulți alții de altfel, țin să mulțumesc și raportorilor. A fost un, a însemnat mare lucru ajutorul, implicarea dumneavoastră aici în forul parlamentar european. În timp am devenit parteneri de încredere și uh, am lucrat la peste 25 de campanii, de inițiativă, trecute sau potențiale. Și, bineînțeles, ne-am confruntat și noi cu problemele care au fost menționate. Uh, am uh, tras noi niște învățăminte din uh, primii ani de punere în aplicare. Uh, bineînțeles, uh, subscriem la raportul care a fost recent publicat. Deci, pe scurt, vreau să spun acum că inițiativa cetățenească a ajuns la o răscruce foarte periculoasă și uh, Comisia urmează să redacteze un uh, nou raport de evaluare, dar este momentul să treacă la acțiune. Uh, cum am auzit și astăzi de la mai mulți vorbitori, mai ales de la domnul Johansson, uh, actualmente inițiativa are hibe foarte grave, nu funcționează cum trebuie. Pentru că li se cere organizatorul inițiative să se supună proceduri foarte complexe și inutile. Deci, ca să spun lucrurilor pe nume, dacă nu facem uh, o revizuire semnificativă a procedurii, instrumentul uh, va deveni caduc. Uh, Eh, nu va mai fi decât o, încă o promisiune deșartă și neacoperită de partea Uniunii Europene. Pentru că în acest moment eh, instrumentul a apucat-o pe o cale greșită, se împotmolește. Eh, și nu pot să vă spun, știm foarte bine câte spirite sceptice există față de funcționarea Uniunii Europene în general. Deci nu este momentul să o lăsăm baltă. Pentru că Trebuie să reamintim că Uniunea Europeană nu, este, nu lucrează fără cetățeni, ci împreună cu cetățenii. Deci trebuie să dăm ocazia inițiativei cetățenești să-și îmbunătățească funcționare. Pentru că dacă nu, și Parlamentul European va suferi și cetățenii în general. Deci uh, fac un apel la toată lumea pentru a uh, lua măsurile cele mai potrivite. Deci, ce criterii s-ar putea aplica pentru a îmbunătăți situația? Noi credem că uh, un criteriu foarte important pentru a fi conectați la lumea reală așa cum este, oratorul cere să se schimbe slide-ul, uh, dați, uite, haideți să ne uităm la uh, acest grafic, evoluția numărului de inițiative între 2012 și 2014. Uh, la început a existat un interes foarte puternic, Um, din peste 50 de inițiative uh, depuse, doar 26 au fost înregistrate. În 2013 uh, s-a atins uh, maximum și după aceea în 2014 curba se prăbușește pur și simplu. Deci vedem că lucrurile nu mai funcționează, sistemul nu mai merge. Deci s-a ajuns la un punct de blocaj, cum se reflectă foarte bine în, în grafic de altfel. Am avut deci această creștere puternică în 2012, dar acum ne apropiem de curbă staționară la zero. Și este foarte, foarte păcat că cetățenii să nu mai folosească acest instrument. Și că este, vorba, este nevoie ca aceste inițiative să poată avea un impact, să ducă la ceva concret, să, să, să aibă o utilitate. Deci trebuie să ținem cont de această situație în procesul de revizuire a regulamentului. Și tocmai de aceea cred că dumneavoastră, mai ales dumneavoastră raportorii, uh, v-ați referit deja uh, la aceste necesități de simplificare a procedurilor. Trebuie, pentru că această procedură trebuie să fie simplă, accesibilă și să, natura ta să fie proporțională cu scopul ei. Deci trebuie să poată încuraja participarea cetățenească uh, și să facă Uniunea Europeană mai accesibilă. Pentru că este un obiectiv pe care și-l doresc atât Comisia cât și Parlamentul. Deci, în realitate, deocamdată nu așa stau lucrurile, pentru că uh, procedura nu este proporțională, cetățenii nu sunt încurajați iar inițiativa cetățenească rămâne un instrument greu de folosit în cadrul democrației participative. Pentru că, da, dacă democrația participativă nu uh, duce la o schimbare a legislațiilor, atunci, dacă să nu uităm că, până la urmă, oricum este doar o simplă invitație adresată Comisiei să ia în considerare anumite teme. Și, oricum, dacă constatăm că este din ce în ce mai greu să uh, menținem conectați la comunitatea europeană cetățeni care vorbesc 22 de limbi din 28 de țări. Este în mod clar un proces democratic care este mai greu să se desfășoare decât într-o singură țară. Deci, acum, uh, cum putem reforma inițiativa cetățenească? E bine, când uh, cerem ca cei care sunt implicați în inițiative să ne dea sugestiile lor, ni se spune așa Trei măsuri principale se, sunt dorite. În primul rând, uh, o legislație privind uh, înregistrarea mult mai puțin restrictivă. În al doilea rând, Comisia uh, trebuie să acorde cu adevărat atenție acelor inițiative care au fost uh, care reușit. În al treilea rând, uh, colecta de date personale trebuie să fie simplificată și mai ales să se renunțe la colectarea uh, numerelor de cărți de identitate. Deci, deocamdată Comisia de facto limitează libertatea uh, de exprimare uh, prin uh, refuzul său uneori de a înregistra din, așa, între ghilimele, motive juridice, aproape jumătate de inițiative au fost respinse. Deci situația a devenit inadmisibilă și este de necrezut unde s-a ajuns în Uniunea Europeană. Deci, cum spuneam, trebuie să extindem marea de aplicare a acestor inițiative. Deci, uh, da, uh, dacă Comisia are dreptul să propună amendamente la uh, tratate, de ce cetățenii nu ar avea acest drept? Doar pentru că nu s-a precizat în competențele tehnice ale Comisiei. În al doilea rând, inițiatorii campaniilor nu vor folosi instrumentul acesta decât dacă vor avea șansa să aibă un impact asupra legislației europene. Și iată că deocamdată niciuna dintre inițiative nu a dus la un impact concret, la vreo schimbare. Deci uh, asta este imaginea pe care o primesc în cele din urmă cetățenii. Deci cine își mai dorește să folosească o inițiativă dacă nu duce la nimic? Iar acum în ce privește uh, aspectele tehnice, da, uh, Eh, mulți cetățeni practic au fost descurajați de, de, de greutăți, mai ales de colectarea datelor personale. și mai ales deci acest aspect, cererea uh, numărului de pașaport sau de carte de identitate care practic la ce, la ce folosește. Trebuie să uh, simplificăm situația în acele state în, în membre în care se mai cerem. Că mai am două minute. Vedem deci că trebuie să concepem de la zero sistemul de colectare a semnăturilor online. Deci, cred că și domnul Polo va vorbi despre această temă uh, în următoarea intervenție. Deci trebuie să uh, permitem celor care fac campanie să colecteze și adresele de e-mail uh, a celor care doresc să sprijine uh, o inițiativă pentru că altfel dacă organizatorii nu își pot contacta susținătorii, apare aici o problemă tehnică. De asemenea, uh, cred că, cum așa cum ai spus și cum spuneam, Eh, cum spuneam, trebuie să coborâm vârsta minimă la 16 ani pentru care se poate semna o inițiativă. Nu este niciun motiv pentru care să rămână atât sus. Apoi, trebuie să oferim servicii de traducere inițiativelor. S-a vorbit despre asta, dar în mod concret încă nu s-a rezolvat. Cum putem deci obține aceste, aceste scopuri? Trebuie să avem cât mai multe inițiative care uh, reușesc și asta în concluzie, ce înseamnă? În forma sa actuală, inițiativa cetățenească pur și simplu nu poate supraviețui. Deci, trebuie gândită din nou, relansată pentru a putea concretiza potențialul său. Să nu ne blocăm pe elementele negative, să ne gândim și la uh, aspectul său pozitiv. Este un vector puternic pentru implicarea cetățenilor în viața democratică. Deci, trebuie să uh, asigurăm uh, cetățenii că, da, uh, opinia lor este cu adevărat luată în considerare. Pentru că prea mulți oameni și-au pierdut încrederea în instituții. Uh, pentru că, deocamdată, da, cetățenii europeni uh, nu pot fi uh, neapărat mereu mulțumiți să aștepte 5 ani, 5 ani și să le fie altă să spere că cineva se va ocupa de uh, preocupările lor. Deci, după cum observăm cu toții și în instituții europene și la nivel local și la nivel global, de fapt oamenii își doresc din ce în ce mai mult să poată interacționa, să participe la viața publică. Deci, ultima concluzie Eh, soarta inițiativei cetățenești se află între mâini, în mâinile dumneavoastră acum. Și cum am spus de la început, cum spunea și domnul comisar Timmermans, dumneavoastră sunteți partenerii noștri naturale, am lucrat împreună deja de peste 10 ani pentru a pune pe picioare acest instrument și uh, vă rog deci să uh, mergeți mai departe decât de simpla obligație juridică de a efectua o evaluare, o revizuire și să faceți tot posibilul pentru a reforma și relansa uh, pe baze cât mai bune inițiativa cetățenească. Deci trebuie să asigurăm o șansă cât mai mare de supraviețuire acestui instrument de participare la uh, viața democratică. Adică doar așa Uniunea Europeană poate supraviețui. Vă mulțumesc! That's good. There seems to be... Foarte bine. Văd că în sală, lumea este încă plină de energie. Vă mulțumim frumos, domnule Kastenberg. Pot să vă asigur că am luat notițe. Acum am plăcerea să-i dau cuvântul domnului Francisco Polo. Și dumneavoastră aveți 10 minute. Bună ziua, vă mulțumesc, este o onoare să fiu astăzi aici la Parlamentul European. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Beatriz Laferac pentru că m-a invitat astăzi să vă spun care este viziunea mea despre uh, ECI aunque me vean hoy aquí solo. Deși astăzi sunt singur, de fapt uh, mă însoțesc virtualmente mai mult de 28 de milioane de europeni care în ultimii ani au aderat la platforma noastră pentru a aduce schimbarea. Pentru că dacă am învățat ceva de la ei, e că cetățenii doresc într-adevăr să participe Înainte de a intra în punctul central al intervenției mele, aș dori să vă înfățișez uh, cele întâmplate la nivel global în platforma noastră. Change.org este cea mai mare platformă de petiții din întreaga lume. Mai mult de 85 de milioane de persoane din întreaga lume utilizează pentru a aduce schimbarea pe care și-o doresc o, este o platformă deschisă pentru că uh, oricine se poate genera schimbări în uh, chestiunile care îl preocupă. Europa joacă un rol important în platforma noastră. După cum spuneam, mai mult de 28 de milioane de europeni uh, utilizează această platformă în țări cum ar fi Spania, Regatul Unit, Franța, Italia sau Germania. Platforma noastră a devenit un instrument foarte eficient pentru ca cetățenii să-și poată face auzită vocea și să aducă schimbarea. Bun, țara din care provin eu și din care s-a lansat platforma, Spania, este țara care în lumea întreagă are cei mai mulți utilizatori ai change.org. 20% din utilizatorii de internet în Spania sunt utilizatori ai platformei noastre. Însă, în toate țările utilizatorii au reușit să schimbe legi, au reușit să aibă influență asupra agendei politice și să ducă la schimbări la nivel național, regional și local. De asemenea, au făcut-o și la scară europeană. O petiție cu mai mult de 300.000 de, mii de semnături uh, a parcurs Europa în 2013 pentru a se interzice uh, substanțele, pesticide care afectau lanțul nostru alimentar și au reușit. Schimbările acestea se produc uh, în trei moduri importante în care nu întotdeauna se reflectă în uh, canalele oficiale de participare, cum ar fi cetățenia Europe, uh, inițiativa cetățenească europeană sau petițiile adresate Parlamentului European. În primul rând pentru că internet a doborât barierele. Oricine astăzi poate iniția o petiție și poate aduce schimbarea. Mai în al rând pentru că Ă, poate face din nenumărate cauze și astfel stabilește agenda politică cu temele ă, care, la care ține cel mai mult sau care, ă, cu preocupările cele mai mari și apoi, pentru că internetul duce schimbări atât de, aduce schimbări atât de rapide încât cetățenii văd că are sens să se implice, să participe. Acum aș dori să mă concentrez pe trei idei clare. În primul rând, că cetățenii participă atunci când e ușor să participe. În al doilea rând, cetățenii participă atunci când ceea ce fac ei e util. Și în al treilea rând, că cetățenii doresc să știe ce se întâmplă pe, de pe urma participării lor. În primul rând, cetățenii așadar participă atunci când e ușor să participe. Eh, motivul pentru care în doar trei ani, repet, în numai trei ani de zile, platforma noastră change.org a trecut de la 10 milioane de utilizatori la mai mult de 85 de milioane în întreaga lume e că este foarte ușor ca cetățenii uh, să intervină în dezbaterea publică și să susțină petițiile și să uh, reușească să ducă schimbarea. Asta conjutoră trei momente cheie. În primul rând, atunci când se creează petiția, utilizatorii uh, trebuie să respecte niște pași foarte simple pentru aceasta și trebuie, pot să beneficieze de sfaturi ca să o facă. În al doilea rând, e ușor să susții o petiție datele pe care trebuie să le lase un utilizator uh, alată de echilibru între necesarea identificare a persoanei dar și eficiența datelor care se solicită. Și în al treilea rând, e ușor să uh, partajez o petiție într-o lume conectată, conectată ca a noastră, pe ca oricine să poată susține această inițiativă. În general, Eh, ceea ce e ușor nu se bucură de eh, respect, ca și când ar fi ceva rău. Dar adevărul e că barierele sau dificultățile duc la efectul contrariu celui dorit, pentru că scade participarea și cetățenii sunt îndepărtați de procesul de luare de decizii politice. Ajung acum la punctul al doilea. Cetățenii participă atunci când ceea ce fac este și util, când știu că eforturile lor pot face diferența. Multe dintre mecanismele oficiale existente în practică trimit un mesaj dur față de cetățeni mesaj care nu este înțel, mesaj care constă în, dumneavoastră nu înțelegeți ce se face aici, așa că să nu cumva să îndrăzniți să interveniți. Uh, nu. Uh, iată, mecanismele oficiale nu încurajează participarea cetățenilor, însă, uh, iată, uh, inițiativa cetățenească europeană este doar la primii ani de existență, dar are frați mai mari, cum ar fi inițiativele similare în, frați, în statele membre. Și vedem că mecanismele de participare sunt înființate tocmai ca să nu ducă la o participare reală. Am un exemplu din Spania, iată, unde după 40 de ani de democrație, din aproximativ 100 de inițiative legislative populare cetățenești prezentate, doar una singură a reușit să se uh, producă schimbarea unei, unei legi care sigur că a fost legea, apoi după patru ani a fost modificată de parlamentari și nu s-a mai întâmplat nimic cu această schimbare. Uh, la change.org noi facem exact pe dos, așa, dar utilizatorii se pot organiza pentru a schimba legi și a propune legi noi și, și reușesc să facă. Mai mult de 30 de milioane de persoane în întreaga lume au participat cu, la semnarea de petiții care au reușit să ducă la schimbări și după fiecare schimbare vedem că sporește participarea pentru că nimic nu generează mai multă participare decât dacă cetățenii știu că ceea ce fac este și util, e de folos. În al treilea rând, cetățenii doresc să știe ce se întâmplă uh, de pe urma participării lor, ce se întâmplă cu semnăturile lor, ce, dacă se produce ceva cu adevărat și doresc să o știe la timp. Una din, una din provocările uh, cetăț, uh, inițiativei cetățenești europene e tocmai că oamenii care uh, au semnat să știe ce se întâmplă apoi uh, ca urmare a semnăturilor lor că nu se rezumă totul la o simplă comunicare. La 5.8, după cum a spus antevorbitorul meu, una din principalele unelte este să facilităm uh, comunității care a uh, înființat o petiție să aibă instrumente de comunicare directă și instantanee cu, toat, cu toți semnatarii, ceea ce duce la mai mult angajament și menține în viață această petiție și menține, uh, permite ca tot mai mulți oameni să o semneze. Apoi, internet a uh, însemnat că toți oamenii, sau din ce în ce mai mulți oameni pot să-și facă auzit vocea, să genereze o mișcare care duce la schimbare. Este uh, un uh, megafon care funcționează. Asta uh, mai lipsește ca și politica și instituțiile să dea răspuns la ceea ce li se spune cu acest megafon. La change.org uh, ne-am confruntat cu, de semne cu această provocare, dar am găsit și o soluție. Uh, am uh, creat și un instrument uh, pentru ca destinatarii petițiilor uh, fie că sunt oameni politici, instituții, întreprinderi, să și asculte ceea ce le spun cetățenii. Și, și mai important, să dea socoteală tuturor, ca toți să știe ceea ce fac ei. Avem profiluri verificate care permit ceva foarte simplu, dar cu mare potențial, și anume ca destinatarii petițiilor să intre în contact cu fiecare din semnatarii unei petiții. Vă imaginați uh, Parlamentul sau Comisia uh, să răspundă tuturor semnatarilor unei petiții? Nu, e greu de imaginat așa ceva. Consiliul European, uh, apoi Ombudsmanul și alți deputați europeni o fac deja prin platforma noastră. Voi încheia, dar mai spun că dacă am văzut ceva în toate țările în care funcționăm noi, e că atunci când politica susține pe cetățeni, ă, mă scuzați, când politica întoarce spatele cetățenilor și nu dă răspunsuri, atunci cetățenii caută o alternativă ca să participe în continuare. Și cel mai bun exemplu e graficul arătat de colegul meu. Ă, că noi totuși creștem dacă, cetă, dacă, chiar dacă inițiativele europene au fost respinse. Noi suntem un spațiu de participare, de aceea am fi încântat să punem în comun cu dumneavoastră uh, Uh, învățămintele noastre ca inițiativele acestea să fie într-adevăr cetățenești, pentru că se dorește ajutorarea cetățenilor să schimbe cu adevărat Uniunea noastră. Mulțumesc pentru atenție! Thank you very much, Mr. Polo. Mulțumim! Acum uh, ultimul vorbitor din acest panel, înainte de a trece la dezbaterea propriu-zisă, este doamna dr. Suzana Dălărio Vilar. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul, doamnă președinte, și mulțumesc um, Comisiei pentru Petiția Parlamentului European, Comisiei AFCO, Parlamentul European, de asemenea. Munca mea pe plan european, uh, în mediul universitar, cu teza mea de doctorat privitoare la participarea societății civile în Uniunea Europeană, încă din 96 și până la elaborarea de către Convenția proiectului de Constituție Europeană, s-a concentrat pe tot ceea ce ține de participare și vizibilitate, importanța democrației reprezentative ca un supliment al democrației reprezentative și am onoarea de a fi colaborat cu Comisia AFCO de, de acum mulți ani de zile. De fapt, într-una din conferințele privitoare la uh, inițiativa cetățenească europeană, mi-amintesc că împreună cu Ramon Haureghi uh, am rămas după reuniune și cu mulți uh, raportori de asemenea din cauza vulcanului islandez și a cenușii acestuia n-am putut să, ne, să mai plecăm, dar spun că și Carlo Cassini și Ion Leinen Carstenberg uh, și alții, mulți uh, europarlamentari, uh, mulți activiști, mulți membri ai mediului universitar. Am fost activ pentru ca inițiativa cetățenească europeană să existe astăzi. Deci cred în acest proiect Upgrade in Europe, aducerea zi a Europei, pentru că cred că e necesar nu doar să se aducă la zi Uniunea Europeană, ci și să Uh, ca realizările sale să fie mai vizibile în ochii cetățenilor, pentru că sunt multe succese. Și democrația supranațională europeană, transversală, orizontală și verticală, e o democrație puternică. Prin tratatul de la Lisabona, într-adevăr, Parlamentul European are mai multe puteri, de aceea și cetățenii au mai multe putere. Acum, în ce privește inițiativa cetățenilor europeni, mi-aduc foarte bine aminte de momentul în care, la articolul 47, alineatul 4, uh, care face vorbire despre democrația participativă, s-a inclus inițiativa legislativă cetățenească europeană și atunci e important să subliniem cuvântul legislativă pentru că astfel se invita Comisia să înceapă să inițieze un proces legislativ de prim ordin. Acest articol 47 dedicat democrației participative, care vine ca un supliment la 46, care se referă la democrația reprezentativă de la titlul 4, viața democratică a Uniunii, fără îndoială a fost unul din succesele Uniunii Europene unul din cele mai importante succese. Și cred că trebuie ca, în plus față de aspectele tehnice, uh, juridice, trebuie ca în mod foarte clar, deși, bun, toate, din toate aceste aspecte am avut toți cei de aici de învățat, uh, din informațiile oferite am avut mult de învățat, dar trebuie să ne concentrăm pe faptul că procesul acesta uh, inițiative cetățenie legislative europene din anul 2002 și până în 2012, 1 aprilie în care a intrat în vigoare inițiativa, a fost un proces valoros și Uniunea Europeană e într-adevăr un proiect și un proces, spun asta de multe ori și am scris și o carte, Europe Project and Process, am prezentat-o pe 15 ianuarie deci, în acest proiect și proces european își are locul său inițiativa cetățenească europeană, care, e adevărat, trebuie să fie una mai clară, trebuie ca întrucâtva să fie de utilizare mai ușoară. Eu cred că strângerea semnăturilor și autentificarea acestor semnături și așa mai departe e un proces important. Însă, de asemenea, trebuie să spun că inițiativa cetățenească europeană este o oportunitate foarte importantă. Uh, bun, dincolo de de ce s-a născut și care este uh, motivul său de a fi și care este această putere a inițiativei. E o putere de comunicare incredibilă și atunci vreau să vă atrag atenția atenția Comisiei Europene și Comisiei Parlamentului European și al Consiliului asupra acestei puteri de comunicare a inițiativei cetățenești. Are o mare putere de comunicare și de integrare, deci cetățenii să participe la Uniunea Europeană și la procesul acesteia care e un proces și un pro- proiect integrator în sine, de o mare bogăție. Și puterea asta de comunicare este foarte mare. Eu de mulți ani de zile tot spun că instituțiile europene pot profita de această inițiativă cetățenească pentru a comunica mai bine despre Europa cetățenilor. De ce? Pentru că inițiativa prin strângerea aceasta de un milion de semnături, iată un mare număr de semnături și dintr-un număr important de țări, nu mai mi-amintesc exact din câte țări trebuie să se strângă aceste semnături, uh, ca inițiativa să fie europeană de rang supranațional, cum e și democrația europeană. Așadar, această inițiativă are o mare putere pentru ca ea să poată, într-adevăr, să aibă, să se bucure de undă verde și Comisia Europeană să îi dea curs, cetățenii care semnează și promotorii inițiativei trebuie să fie foarte informați. Și în același timp trebuie și ei să informeze pe alții în legătură cu parametrii, cu uh, valorile reale pe care se bazează Uniunea Europeană și funcționarea sa. Cred că asta e foarte important și uh, leg asta de o temă pe care studiez în ultima vreme și anume să dăm posibilitatea acelor uh, inițiative care nu au avut undă verde oportunitatea unei revizuiri și în acest sens am și un argument pro și un argument contra aici. Pro ar fi că, într-adevăr, acele inițiative care nu s-au bucurat de succes din motive tehnice și sau că n-au strâns destule semnături, nu au avut destul timp și așa mai departe, în legătură cu acestea trebuie să aibă o a doua șansă. Da, oportunități para, para que continue ca să uh, poată continua să existe. Însă, totuși, în democrație nu toate lucrurile sunt uh, egale. Am văzut multe lucruri uh, uh, care ne preocupă în democrație, în democrațiile europene. Și atunci cred că filtrele acestea care se referă la conținut și la funcționarea și metoda de luare de decizii în Uniunea Europeană, căutarea consensului prin dezbatere, modul în care se face politica la nivel supranațional, toate acestea trebuie să fie menținute și să fie foarte stricte, pentru că, repet, în democrație nu toate sunt egale și valoarea democrației noastre europene e enormă. Apoi, dacă e să mă întorc la tema democrației reprezentative uh, și suplimentul ei democrația participativă. Eu am apărat doar la democrația participativă, de asta mă ocup, de asta am ocupat și în teza mea de doctorat și în studiile mele în toți acești ani. Însă acum cred că volanul democrației sau conducerea trebuie să uh, o aibă democrația reprezentativă, pentru că reprezentanții noștri politici trebuie să țină cont de necesitatea unei noi politici europene. Însă ei trebuie să se afle din nou la cârma democrației și să, dea, să facă mai vizibile succesele, repet, succesele Uniunii Europene, care sunt foarte multe. Cred că tot ce are de face cu aspectele utile, practice ale Europei, a unei Europe cetățenești, e foarte important. Și atunci poate ar trebui înființată o platformă, o nouă Uh, cale de a prezenta ce s-a reușit în toți acești ani în legătură cu procesul inițiativei cetățenești și dialogul permanent dintre instituții și cetățeni și reprezentanții ONG-urilor. E important să se facă o platformă în care să se confere vizibilitate inițiativelor, propunerilor tot tot ceea ce trebuie să continue să existe pentru ca să continue și evoluția uh, acestui instrument foarte important. În final vreau să repet trei idei că Puterea de comunicare a inițiativei cetățenești europene, puterea legislativă de a invita cetățenii să inițieze și să propună Comisiei o inițiativă cetățenească europeană și, de asemenea, bineînțeles, repet, o democrație reprezentativă cu un supliment de democrație participativă. Uh, asta este practic uh, baza dialogului interinstituțional. Și mai termin cu fraza lui William Butler Yeats. Era domnul Pat Cox, uh, când era președintele Parlamentului European, l-a citat pe premiul Nobel irlandez William Butler Yeats a spus mi-am pus piciorul la picioarele tale și atunci ai grijă unde pășești, pentru că pășești pe visele mele. Mulțumesc! Yeah, we must all thread with... Da, cu toții trebuie să pășim cu foarte mare atenție, mai ales atunci când vine vorba de îmbunătățirea acestui instrument. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Nu neapărat uh, Uh, numai pentru faptul că vorbiți despre acest uh, instrument ca fiind unul de democrație participativă. Vă mulțumesc tuturor care ați luat cuvântul, a fost deosebit de interesant pentru noi. Acum uh, deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri din partea membrilor de la cele două comisii și, și de la alte comisii dacă sunt prezenți în sală. Vă rog frumos să vă manifestați dacă doriți să luați cuvântul. Gerard, I am happy to welcome back. Uh, mă bucur să urez din nou bun venit domnului Hefner, care a fost unul dintre deputații uh, ce au jucat un rol cheie atunci când această inițiativă a fost uh, elaborată. Și în numele verzilor uh, um, puteți să aveți și ceva mai mult timp la dispoziție. Mulțumesc Ceciliei, Danuta și dumneavoastră toți. Vreau să pun o întrebare cât se poate de simplă. Când vine vorba de verificarea semnăturilor, trebuie să vedem care sunt cetățenii ce vor să semneze, dar dacă vor să semneze, atunci trebuie să știe de ce anume au nevoie ca să semneze. Atunci când am redactat regulamentul, noi ne-am dorit să există o inițiativă europeană unde fiecare să semneze cu numele, adresa și semnătura. Și ni s-a spus că exista această posibilitate cu excepția două state membre. Și noi atunci am spus, bine, atunci haideți să facem o excepție pentru acele state care au nevoie de reguli diferite, dar în maxim 3 ani de zile ar trebui să se conformeze și ei modelului european și să avem un singur model pentru inițiativa cetățenească europeană. Și vreau să știu ce s-a întâmplat în acești trei ani. Aceste două state membre au făcut ceva, ce a făcut Consiliul, ce a făcut Comisia, pentru ca această inițiativă să devină cât mai prietenoasă cu cetățeanul. Huh la obiect. Domnul Terabras are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Procedura foarte complexă și lipsa de sprijin juridic și logistic, asupra cărora am insistat și în intervenția mea precedentă, restrâng capacitatea de participare a cetățenilor europeni. Noi sprijinim cele 10 recomandări pe care le-a făcut domnul Berg și să nu existe niciun fel de restricții. Aceste recomandări nu vor avea un efect imediat uh, asupra inițiativelor. astea. nu va însemna că toate inițiativele vor fi înclunate de succes, poate nici măcar una dintre ele. Însă, aceste propuneri vor permite um, din cetățenilor europeni să se simtă mai implicați și să simtă că ne pasă de ei. Și poate că ar trebui să uh, jucăm și un rol mai pedagogic. Mulțumesc. Peter Iar are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Bună ziua. Mulțumesc uh, tuturor uh, invitațiilor noștri pentru prezentările lor. Este minunat că organizăm o audiere pe această temă. Noi, deputații europeni, considerăm că inițiativa cetățenească este un instrument prețios care trebuie să fie uh, protejat, uh, îmbunătățit, pentru că face parte din statul de drept. Faptul că și cetățenii pot să ia inițiative este un lucru pozitiv. Acum dezbatem de to- despre toate aspectele tehnice, de cifre, de statistici, de felul în care putem să uh, facilităm viața semnatarilor acestor inițiative. Uneori, toată partea logistică um, uh, îngreunează um, buna funcționare a unui instrument legislativ. Noi ne luasem angajamentul de a da cetățenilor posibilitatea de a se exprima și așa am făcut și cu petițiile, dar nu știu nici până prezent dacă era bine sau nu, pentru că existau foarte multe îndoieli și atunci și parcă persistă și acum. Următorul vorbitor, domnul Jansen. Majoritatea procedurilor vor putea să fie mai simple dacă Totul va fi mai bine explicat și dacă, așa cum spunea și John Lennon mai devreme, și comisia Uh, va face niște eforturi de simplificare. Deocamdată avem senzația că totul este făcut la suprafață, cumva în mod artificial. Poate că ar fi bine să avem uh, și o modificare a tratatelor. Doamna Mert are acum cuvântul. Poate că Pot eu să răspund uh, la această ultimă intervenție. Nu știu cum să mă exprim foarte bine, dar eu reprezint o inițiativă cetățenească care nu a avut un uh, succes și ne-am ocupat de fapt de mai multe petiții și ar trebui să demonstrăm că, instrum, că um, Inițiativa noastră putea să fie una de succes, dar noi, noi ne dorim ca acest instrument să fie unul cu una de succes și nouă ne-a fost greu pentru că trebuia să explicăm uh, uh, semnatorilor apoi de ce nu am obținut o reacție din partea Comisiei când ai o, o, o inițiativă, o petiție care întrunește un milion de semnături sau mai mult? Este normal să primim măcar un răspuns din partea Comisiei, chiar dacă el nu se transformă într-o inițiativă cetățenească. Dialogul cu instituțiile trebuie să continue. Este indispensabil. Mulțumesc, domnul Hariego Otondo. Eu quería preguntar a los... Mulțumesc, aș dori să întreb pe experții invitați dacă ei ar fi de acord uh, cu posibilitatea ca nu toate inițiativele legislative să um, fie finalizate devenind lege. Adică știm că dacă deschidem procesul acesta, și to- toate inițiativele sunt admise pentru că eliminăm majoritatea filtrelor. Până la urmă, propunerile uh, parvenite de la cetățeni nu vor putea toate să devină legi. Eu aș întreba dacă experții cărora le mulțumesc pentru prezența lor aici ar fi de acord ca multe din aceste propuneri să se transforme în altceva nu în lege, de exemplu în recomandări la adresa unui guvern sau propuneri la adresa altor guverne, pentru că dacă nu, problemele noastre de legalitate nu ne permit. Hmm. Dacă, de exemplu, demarăm o lege în legătură cu care există conflict de competență, atunci principiul de subsidiaritate a Parlamentelor Naționale nu ne lasă să facem această inițiativă. Deci trebuie să fim conștienți că sistemul comportă incompatibilități. Așadar, întreb, ar fi de acord experții ca nu toate inițiativele cetățenești să se transforme automat în lege, deci Parlamentul nostru să le transforme în alte instrumente politice? Now that is interesting, but I would like... Foarte interesant ce spuneți dumneavoastră, dar acum vreau să dau cuvântul domnului Erevaio, dacă e în sală. Da, vă mulțumesc că aici, <laughs> doamna președinte, vă dau cuvântul pentru un minut. Eu uh, vin din Luxemburg și am uh, <clears throat> făcut campanie pentru diferite inițiative cetățenești în Luxemburg. Una dintre probleme, un dintre problemele cu care să mă confrunt este că înainte de a explica o asemenea inițiativă, a trebuit să explic tuturor cetățenilor ce este această inițiativă cetățenească. Deci e foarte greu să promovăm acest instrument pentru că foarte puțini cetățeni știu că au dreptul să semneze o inițiativă și că au dreptul să chiar să lanseze o asemenea inițiativă. Deci, dacă ne gândim la mm, cum putem să mărim uh, numărul cetățenilor care participă, atunci va trebui să fie foarte clar în uh, raport că deocamdată nu s-a făcut suficientă publicitate um, pentru acest instrument. Nu s-au folosit metodele adecvate. Și aș fi vrut ca domnul profesor Soron Deci vreau să întreb dacă nu ar fi bine să organizăm uh, campanii de informare locale ca să informăm pe cetățeni despre drepturile lor și ar trebui eventual să existe și o bază de date a organizatorilor, a inițiatorilor, pentru ca ei să poată să ia legătura unii cu alții și să poată să-și ofere consiliere și sprijin. S-a spus foarte, uh, um, în mod foarte judicios că Instrumentul acesta trebuie luat foarte în serios de către toată lumea, de oamenii politici, de decidenți, dar și de cetățeni. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Nu știu dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul. Domnul Gărenț, îmi pare rău, nu l-am văzut. Da. Vreau să reacționez la ceea ce a spus cineva ce se poate întâmpla cu această solicitare care eventual nu este admisibilă la nivel european. Dar de ce atunci să nu ne luăm angajamentul să o transferăm acolo unde se află competența, la nivel național sau la un alt nivel? Să fim siguri că cetățenii vor fi ascultați. Dacă ei au o problemă, lor nu le pasă până la urmă cine se ocupă de ea, dacă e la nivel local, regional sau european cel care poate să exercite competența trebuie să reacționeze. Așa se practică oricum și în toate administrații, administrații naționale. Dacă trimiteți o solicitare către o administrație care nu este competentă, are obligația de a o transfera um, acelui serviciu care este competent. Deci eu cred că putem să facem la fel și la nivel european pentru ca cetățenii să nu aibă senzația că uh, nu ne pasă de ei. Vă mulțumesc! Acum are cuvântul doamna um, colega mea, doamna deputat, da, două lucruri nu îmi sunt clare mie. Una dintre problemele cu inițiativa cetățenească este că lor li se dă senzația că pot să influențeze cu adevărat politica europeană și asta este un lucru fals. Nu putem să spunem că un milion de oameni pot să hotărască ce se va întâmpla. Însă, atâta timp cât ne exprimăm așa, că oameni, le spunem oamenilor că chiar pot să influențeze ceva, bineînțeles că ei la final sunt deosebit de frustrați. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți cu termenii pe care îi folosim. A doua observație. În multe dintre statele noastre membre, oamenii nu mai au încredere în democrație din cauza corupției, a evaziunii fiscale și așa mai departe, lipsa de transparență prin urmare, este o problemă uriașă. E bine să uh, ai un asemenea instrument, dar e bine să-l prezint sub adevărata uh, lui facetă. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Catherine Doling. Vă mulțumesc. Vreau să spun că nici mie nu prea îmi place ideea um, exprimată de un antevorbitor și anume ca o asemenea inițiativă să uh, fie inclusă pe agenda uh, Consiliului European este ca și cum numai o dată pe an uh, le acordăm atenția cuvenită și nu și restul timpului. Este puțin ciudat. În ce privește mijloacele tehnice, eu cred că uh, um, um tot ceea ce ține de rețelele de socializare trebuie avut în vedere pentru că acolo, până la urmă, se află miza, așa se pot uh, organiza aceste campanii cel mai bine și se pot strânge semnături. Și noi, instituțiile europene, am destul de multă putere pentru că știți că pe rețelele de socializare există foarte multă lume care urmărește activitățile instituțiilor putem face foarte multe ca să facem publicitate pentru um, inițiativa cetățenească. Deci eu cred că instituțiile au un rol de jucat în această privință. Putem să organizăm campanii de mare amploare pentru ca oamenii să fie mai la curent cu existența acestui instrument și bună sa funcționare. Mulțumesc! Acum dau din nou cuvântul experților noștri, un minut fiecare ca să poată să încheie. Domnul Kastenberg. There we go. Okay, first question. Foarte bine. Primul rând, da, prima întrebare. Nu toate inițiativele duc la o inițiativă legislativă? Deci, da, nu este un instrument obligatoriu, aveți dreptate, este ceva natural. Dar, totuși, să constați că nicio inițiativă nu duce la nicio schimbare legislativă, asta dă sentimentul că nu, se, că nu servește la nimic. Deci, de aceea, ca instrumentul să fie uh, eficient, uh, Eh, ar fi bine ca la un moment dat să putem vedea că există măcar cât de cât o înscriere pe agenda eh, Comisiei și apoi a Consiliului, a Parlamentului, chiar dacă nu se obține o decizie până la urmă. Pentru că trebuie totuși ca cetățenii să vadă că există o urmare, altfel nu suntem serioși. În ce privește eh, cerințele privind datele de identitate, credem că Aici nu e vorba de probleme tehnice, pentru că mi-amintesc că în anexa 3 a regulamentului se scrie clar că statele membre pot uh, uh, modifica aceste cerințe, însă niciunul dintre statele membre nu a îmbunătățit procedura între timp. Și am cerut asta și în uh, Comisia PETI să dea un imbold uh, Consiliului pentru a modifica anexa regulamentului. Deci, într-un singur minut am răspuns cât am putut. Domnul Polo, aveți cuvântul? to reply to Mr. Uh, Harry. Da, vreau doar să uh, răspund și eu la cele spuse anterior. Dacă domnul Hartman ar putea uh, răspunde, cum s-ar putea um, transforma instrumentul acesta în altceva care să meargă mai bine? Eu răspund așa, nu, nu trebuie și nu și nu să modificăm acest existența acestui instrument, pentru că, da, Uh, în definitiv, cetățeanului nu îi pasă de barierele care se confruntă Parlamentul, principiul subsidiarității, toate subtilitățile astea. Tot ce discutăm noi uh, în bucătărie, ca să spun așa. Însă, dacă instituțiile uh, nu uh, țin cont de așteptările cetățenilor și duc la schimbări, vedem ce se întâmplă, nu așa? Uh, cetățenii caută alte canale pentru a-și exprima uh, interesele și punctele de vedere. Uh, Eh, vor urma probabil campanii pe diferite alte canale de manifestare. Pentru că, în definitiv, cetățeanul își dorește cu adevărat schimbare. Mulțumesc! Mulțumim, doamna președinte. Doamna Del Rio Viar are cuvânt. În relație al tema comunicație, antes de. Mulțumesc. În ce privește comunicarea, am spus, inițiativa are o putere de comunicare foarte importantă și vreau să mai subliniez că trebuie să comunicăm mai mult uh, cu cetățenii și mass mediei, să spunem în ce constă această inițiativă, să spunem foarte clar. Și în ce privește propunerile interesante ale domnului Haurei, eu răspund că da. Ar fi interesant ca uh, inițiativele care nu ajung legi să fie transformate în altceva. Sunt inițiative care uh, Eh, nu primesc undă verde din diverse motive din partea Comisiei Europene? deci, neexistând o sincronizare între mm, regulamentele la nivel eh, național și cel european, cu toate acestea e important să uh, îi fie dată vizibilitate. Iată, avem un exemplu, doamna Diana Wallis, domnii eurodeputat, domnul Casini, de exemplu, știu foarte bine, pe durata elaborării Cartei fundament, Drepturilor Fundamentale, la prima convenție europeană și pe durata elaborării proiectului de Constituție Europene au apărut foarte multe idei, chiar Carta Drepturilor Fundamentale, care la un moment dat nu era obligatorie era etapa tratatului de la Nisa. Însă, doamna Nicole Fontaine a spus că urma să facă din Carta Drepturilor Fundamentale foaia de parcurs a Parlamentului European. Doamna era președinta Parlamentului la acea vreme. Acum, Carta aceasta Drepturilor Fundamentale este obligatorie și legată la Tratatul de la Lisabona. Cu asta vreau să spun că multe idei și propuneri ale societății civile și cetățenilor nu neapărat sunt înscrise într-un tratat sau nu sunt transformate în legi, însă există cu toate acestea. Eu am analizat uh, în teza mea de doctorat uh, foarte multe spețe și cazuri, contribuții la convenții și totuși aceste idei rămân folositoare și se poate profita de ele. Iată, unele dintre ele apar în tratat. Mulțumesc. And that concludes this panel. I thank you Și iată, închidem uh, și cel de-al doilea panel. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuția deosebită care oferă inspirație instituțiilor noastre. Deci dau din nou cuvântul lui Danuta și rog să introducă pe uh, următorul expres din uh, deci, raportor, din foști membri ai comisiei. Mulțumesc, Cecilia. Da, deci în acest panel uh, vom uh, asculta pe foștii raportori. Vom începe cu colega noastră Diana Wallis. Aveți 5 minute pentru că e doar jumătate de oră pentru întregul panel. Sper că veți reuși să fiți concisă. Mulțumesc, uh, doamna președinte, voi încerca. În primul rând, mulțumesc mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a reveni aici, în Comisia PETI. Cred că pentru mine a fost uh, unul dintre punctele cheie din uh, cariera mea când am uh, lucrat ca raportoare în această comisie pe inițiativă cetățenească. Și uh, cred că a fost un moment important pentru că atunci s-a hotărât să existe patru raportori din partea principalilor grupuri politice. Într-atât s-a considerat că era un dosar sensibil, o de mare importanță politică. Cred că, și în orice caz opinia mea, eu totdeauna am susținut foarte tare uh, uh Comisia PETI, dar cred că atunci s-a făcut un pas înainte, pentru că s-a creat o nouă oportunitate, oportunitate pentru democrația participativă, în așa fel încât cetățean nu doar să se poată plânge de ceva, dar să poată uh, pur și simplu să uh, contribuie la inițierea unui proces legislativ. Și acesta a fost un punct important pe care ne-am dorit să-l putem realiza. Însă, înainte de a reveni astăzi aici, mă gândeam la uh, ce anume din experiența mea, în observațiile mele din ultimii ani, chiar în afara Parlamentului European, și îmi amintesc că în, la un moment dat am semnat și eu o inițiativă cetățenească online pe internet, nici măcar nu mi amintesc care anume era. Uh, de ce? E bine, pentru că nu s-a întâmplat nimic după aceea, nu a urmat un dialog, nu a fost informată ce s-a întâmplat. Și da, cred că trebuie să creăm un mecanism care să fie uh, mai participativ, să existe acest dialog cu Dute Vino. Deci, uh, stăteam și mă gândeam uh, cu o cafea acasă, cum anume aș putea, deci, să am un dialog mai eficient cu instituțiile europene și atunci uh, da, stăteam și pun întrebare. Ce să fac? Să scriu Parlamentului, să scriu Comisiei, să scriu Ombudsmanului, cum să-mi încep demersul? Și gândiți-vă totuși, mi-am petrecut o întreagă carieră politică în aceste instituții. Deci, vedeți, capacitatea de a intra în dialog cu instituțiile este un aspect esențial. Apoi, mă gândesc la ceea ce am auzit astăzi de mai multe ori aici, care ar trebui să fie în preambul, care era un preambul regulând că procedura trebuie să fie simplă și accesibilă. Și îmi amintesc de discuțiile cu Consiliul la momentul respectiv, cum spunea și domnul Hafner mai devreme. Noi ne-am dorit ceva care să funcționeze la fel în toată Europa și până la urmă, iată, am permis ca textul să, uh, să se ducă în altă parte, dar era totuși, am, au ținut măcar precizarea că după 2-3 ani textul se poate fi schimbat și acum a venit momentul să modificăm, să actualizăm această procedură ca să fie cu adevărat simplă și accesibilă. Deci asta uh, este ceea ce trebuie făcut acum. Oricum, nu vreau să dau impresia că sunt prea pesimistă. Eu cred că acest instrument încă are un mare potențial de a stimula și a promova dialogul, chiar dacă deocamdată uh, nu au fost rezultate foarte vizibile. Cred că procesul în sine este important și totodată cred că uh, până la urmă mulți cetățeni uh, încă n-au prins această idee că da, avem dreptul de a contribui la elaborarea legislației, că avem dreptul să trimitem petiții și așa mai departe. Așa că pentru ca cetățeanul să conștientizeze că are capacitatea de a iniția un proces legislativ, este nevoie de încă multă muncă de conștientizare, de popularizare și aici trebuie să ne angajăm cu toții. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim, Diana, pentru intervenția concisă. Vom da acum cuvântul colegului nostru, Carlo Casini, fost președinte al comisiei noastre. Pare rău, Carlo, doar 5 minute. Grazie Presidente, sì, ma io intervengo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu iau cuvântul doar în calitate de fost președinte al Comisiei AFCO, pentru că am lucrat îndelung asupra acestui regulament 200-2011, nu numai aici, de altfel, pentru că am uh, călătorit peste tot în Europa și am discutat despre acest instrument și, de asemenea, am vorbit de multe ori la adunarea cu parlamentele naționale. Însă vreau să vă vorbesc făcând trimitere la inițiativa One of Us, unul dintre noi, pentru că a fost o inițiativă uh, eșuată, dar este un bun model, uh, un exemplu de ceea ce trebuie să fie modificat. A fost o inițiativă care a strâns 2 milioane de semnături, cred că a bătut recordul în această privință. Eu am auzit uh, uh, mai multe cifre din partea comisiei. Uh, și din cele 100 sau 100, din cele 50 de inițiative pe care le-a primit uh, comisia, cum spuneam, One of Us a strâns numărul cel mai mare de semnături. Toate țările din uh, Uniunea Europeană uh, erau reprezentate, 19 dintre ele se atinsese plafonul care era um, o condiție din regulament. Chiar și în Italia au existat 150.000 de semnături care nu au uh, fost uh, um, acceptate de către Comitetul Italian pentru că um, se spunea că um, documentele prezentate pentru identitate nu erau valabile. Eu nu sunt împotriva verificării semnăturilor, pentru că o semnătură este un angajament și este ceva foarte serios, dar uh, ar trebui să existe mai multă flexibilitate. Așa cum știți, articolul 11 din Tratatul de la Lisabona este foarte clar, pentru că se spune că obiectivul acestui nou instrument este să permită cetățenilor să uh, um, se apropie de Uniunea Europeană, trebuie încurajată participarea lor la viața democratică din Uniune și trebuie să contribuie la uh, a forma o conștiință politică europeană, însă Efectul inițiativei One of Us a fost exact contrarul, pentru că cetățenii au văzut cât de uh, inutilă a, inutil a fost efortul lor, pentru simplul fapt că Comisia a putut să respingă celele mai mult de 2 milioane de persoane fără o adevărată dezbatere. Deci, care este riscul? Dacă acest scenariu se mai uh, repetă, nu o să-i apropiem pe cetățenii de Europa, dar de fapt îi îndepărtăm. Eu cred că greșeala vine de la litera C din articolul 10. În această lideră se spune că Comisia are dreptul de a acționa sau de a nu acționa. Cetățenii se așteaptă ca instituțiile, inclusiv Parlamentul, să dea un răspuns la ceea ce ei cer. Însă regulamentul prevede că se face o evaluare de admisibilitate de către comisie și este de-a dreptul unic că legislația a fost adoptată fără probleme, însă în comunicarea sa finală, Comisia a reluat exact aceleași motive precum cele care inițial au fost respinse. Și de ce? Pentru că ar presupune un efort prea mare pentru ei dacă ar trebui să registreze toate cererile. E adevărat că există multe criterii de îndeplinit uh, care sunt constrângătoare, o parte dintre ele ar trebui să fie acum mai puține la număr dar cetățenilor ar trebui să uh, le se explice despre ce este vorba. Pentru că știți, dacă e să comparăm inițiativa cetățenească cu un referendum, la un referendum se face un control de admisibilitate, însă rezultatul referendumului este obligatoriu. În cazul petiției nu există niciun fel de control de admisibilitate și, prin urmare, se poate să nu ții cont de ele, însă Parlamentul poate să nu țină cont de o petiție, dar nu Comisia care are un rol executiv. Deci eu cred că ar trebui să modificăm articolul 10 și poate și articolul 11. Cu alte cuvinte, ar trebui ca concluzia obligatorie este să avem o dezbatere serioasă și în profunzime la nivel de Parlament, dar și în alte instituții. Acum aș vrea să spun un alt lucru. E foarte adevărat că articolul 11 din tratul de la Lisabona nu menționează inițiativa cetățenească, ci uh, invită Comisia să prezinte o propunere. Deci Comisia respectă tratul de la Lisabona. Pentru că ea este invitată, dar nu se spune care sunt consecințele acestei invitații. Și putem chiar să ne închipuim că după ce i-a fost lansată această invitație, Comisia este obligată să-și exprime părerea, avizul, care așa cum spunea uh, colegul, e adevărat că răspunsul Comisiei nu trebuie neapărat să fie o propunere legislativă, poate să fie și un alt act juridic. Însă Comisia trebuie să răspundă și trebuie să uh, însoțească uh, aceste inițiative, așa cum face și pentru petițiile prezentate la Parlament, de un aviz. Căci altfel ne putem întreba care este diferența dintre inițiativa cetățenească semnată cel puțin un milion de oameni și petițiile pentru că, până la urmă, petiția poate să fie făcută de oricine, fără să existe vreo altă obligație juridică. Poate să fie uh, prezentată de un cetățean sau de mai mulți cetățeni și este discutată în sediul Parlamentului. Eu cred că până la urmă și cer, în calitatea mea de uh, expert și de fost președinte, eu cer ca acest președinte să se gândească, să, uh, această comisie să se gândească să la modificarea articolului 10 și 11. Thank you very much, Carlo. Mulțumim foarte mult, Carlo. Înțeleg că și actualul raportor. Dăm cuvântul acum colegului George Șeflin, raportor LAFCO. Mulțumesc mult, doamna președintă. Cred că a fost o dimineață extraordinară, o dezbatere foarte uh, interesantă, din care am aflat foarte multe și cred că multe dintre aspecte au fost deja subliniate și cred că ne vor fi utile pentru redactarea raportului. Dar punctul de plecare, într-un fel, este o întrebare cumva retorică și anume uh, acest eșec al inițiativei cetățenești, pentru că nimeni nu poate considera un succes, dar dacă ne punem această întrebare inițial. Putem răspunde, da, nu este cine știe ce succes, dar este o treaptă, o prim pas către ceva. Spunem că da, este un amestec de probleme de principii și de practică. Mai întâi, senzația mea este că trebuie să existe, ar trebui să existe un oficiu specializat în fiecare stat membru pentru a-i ajuta pe cetățeni să inițieze o astfel de inițiativă. Eh, da, probabil că într-un stat mai mare, o echipă mai mare, într-un stat, într stat mai mic, un birou în care avea nevoie de mai puține resurse, dar ceva ar trebui să existe. Apoi, ar trebui să existe capacitate de consiliere la nivel tehnic pentru că cei care vor să lanseze o inițiativă trebuie să primească totuși poate o evaluare preliminară, să înțeleagă care sunt implicațiile, unde poate să meargă, unde, care sunt bazele juridice și unde se poate ajunge la nivel politic. Pentru că, în, într-adevăr, când apar, să zicem, vedeți, aceste întrebări și de natură juridică și de natură politică, lucrurile se complică, deci merită să existe o structură de consiliere. Și acum, două întrebări. Uh, un milion de semnături înseamnă prea mult? După părerea mea, da, probabil că e cam mult, prea mult. Poate că, da, s-ar putea scădea numărul acesta, pragul acesta de semnături. În al doilea rând, altă întrebare. Trebuie văzut dacă actualul sistem este suficient. Așa, deci una dintre problemele cu care ne-am luptat deja, așa cum au spus și antevorbitorii, ține de verificarea semnăturilor. Pentru că, da, până la urmă, se pare că sunt 28 de moduri de verificare și de identificare a persoanelor. Dar, oricum, sunt aceste posibilități, este registrul electoral și așa mai departe. Deci, eu stau și mă gândesc că pe undeva și agenda digitală Europei ar trebui să se ocupe, nu? De o problemă de genul ăsta. Pentru că avem, uh, de exemplu, avem uh, capacitatea de exercitare a cetățeniei în mod electronic în Estonia și funcționează foarte bine. Deci poate că la un moment dat, uh, poate că putem avea această cetățenie digitală care să fie transfrontalieră în, în toată Uniunea Europeană. Cred că, oricum, într-o primă fază trebuie să fie o procedură facultativă, bineînțeles, nu ceva obligatoriu, dar totuși, dacă cineva vrea să participe la o, uh, inițiativă cetățenească ă, sau știu eu la altă procedură, ar trebui să fie ceva simplu, care să fie accesibil și n-ar trebui să existe cerințe de o grămadă de date, trebuie să fie un document simplu oricum, ne gândim, știm și dificultățile care au existat în Marea Britanie când s-a pus problema înființării unui document de identitate, știm. Dar întrebarea și explicită și implicită care se pune este inițiativa cetățenească europeană ce trebuie să facă? Este un mod de a mobiliza instituțiile sau este în același timp o acțiune politică și juridică? Eu cred că ar trebui să-și păstreze ambele caractere și juridic și politic. Pentru că dacă se ajunge la situația în care este doar o acțiune juridică care duce la anumite plan politic, atunci ce se întâmplă este că apare riscul ca un milion de semnatari să devină un milion de eurosceptici. Și nu cred că asta ne dorim. Tocmai am auzit ce s-a întâmplat cu inițiativa Oanovas. Deci, deja unul dintre ideile care ne-au fost transmise când s-a pus problema organizării acestei audieri. Eh, deja ne-am pus problema, bine, cine trebuie să se ocupe? AFCO, PETI, dar vedeți, în definitiv, da, nu, nu se poate nici ca, eh, nu știu, să găsim la fiecare inițiativă exact o comisie perfectă, dar totuși trebuie luate în considerare toate aceste probleme. Bineînțeles, se pune întrebarea dacă trebuie să, ne, dacă se existe reuniuni și audieri mai des, mai rar, eh, cum anume, în ce măsură trebuie să se implice uh, Consiliul. Dar sunt discuții care vor continua. Dar acum, repetând cumva ce spuneau și anteverbitorii, noi, mediul juridic. Bineînțeles, legea este mereu supusă interpretării, dar cred că cadrul legal trebuie să rămână unul favorabil acestui instrument al inițiativei cetățenești. Cred că trebuie să reflectăm cu cea mai mare seriozitate la, la aceste probleme și mai ales la rolul um, comisiei. Pentru că, da, analiza inițială a uh, comisiei a permis deja totuși aducerea instrumentului la situația de astăzi. Vă mulțumesc mult tuturor. Thank you, George. Mulțumim, uh, George, foarte mult. Vom da acum cuvântul doamnei Vecera de la Comisia PETI. Thank you very much. Yes. Eh, muchas gracias a todos. Mulțumesc. Și mulțumesc tuturor. Lucru bun, dacă e să fiu ultima care ia cuvântul, e că, per, e că pot să țin cont de tot ce s-a spus până acum. Cred că experiența Parlamentului European e una din cele mai bogate și cele mai practice de care am beneficiat și cred că audierea asta nu doar că va fi utilă, că e clar că va fi utilă pentru scopul său și anume de a elabora raportul privitor la punerea în aplicare a regulamentului cu privire la inițiativa cetățenească, și, și că cetățenii, iată, participă uh, prin intermediul persoanelor care au uh, avut aceste inițiative. La fel, noi acest raport îl vom elabora plecând de la cele două comisii de afaceri constituționale și petiții. Eu aș dori să spun că consider că acest raport va fi eficient și sunt foarte optimistă, dați-mi voie. Va fi eficient pentru că uh, analizează lucrurile de la rădăcină și vrea să stârpească de la rădăcină uh, problemele cu care ne-am întâlnit. E vorba de un instrument care dorește particip- facilitarea participării politice a cetățenilor însă rezultatele sale nu au fost uh, prea satisfăcătoare. Vedem că sunt multe obstacole, că lipsesc stimulentele, că nu e cunoscut acest instrument și că nu apare pe agenda politică uh, această, conținutul acestor inițiative. Oricum, e clar că sunt multe mijloace concrete care trebuie incluse în acest raport, de aceea cred eu că e important ca și Comisia pentru Petiții să se afle la baza uh, punerii în aplicare acestor propuneri, care ar putea să, fiin, să fie, până aici sunt de acord cu colegul Șeflin, ca încă de la început să existe un ghișeu unic în majoritatea sau în toate statele membre există organismele Comisiei și Parlamentului și trebuie, sau birourile Comisiei și Parlamentului. Trebuie ca acest ghișeu unic să, să aibă un nivel instituțional, să fie comun și să permită ca toți cetățenii europeni să aibă acces direct la informații și să știe ce trebuie să facă pentru a demara o inițiativă cetățenească și trebuie să stimulăm participarea cetățenilor cei care hotărăsc să uh, facă o, o inițiativă europeană trebuie să fie asistați juridic și trebuie mai ales să încurajăm și să ajungem la o cât mai largă accesibilitate. Asta, sigur, stimulând și uh, cresc, crescând transparența și publicitatea pe care facem aceste inițiative în sens larg, pentru că e necesar să, ca toți să cunoască ceea ce se întâmplă, e răspunderea noastră. De asemenea, răspunderea noastră să sporim eficiența organizării în ce privește registrarea, strângerea de semnături, toate procedurile. Uh, și e o chestiune care stă la baza tuturor acestora. Vorbim de cetățenie și identitate europeană, vorbim de identificare europeană, dar nu putem să ne facem iluzii și să credem că va funcționa o astfel de inițiativă dacă încă de la început este un obstacol insurmontabil, adică în fiecare țară e o, un mod diferit de a dovedi identitatea de semnatar. Iată, un obstacol încă din start care face ca întreg acest proces să fie pus în întrebări. Și această identitate europeană uh, necesară pentru un asemenea proces trebuie să nu doar să garanteze egalitatea de șanse, ci și să elimine birocrația, obstacolele birocratice. Iată, noi acum avem multe posibilități eh, oferite de internet, de lumea digitală, deci trebuie să, să fie foarte ușor să avem un criteriu unic pentru toate țările de identificare, ca acest lucru să nu fie un obstacol și, de asemenea, să existe și un registru unic, un registru unic european al uh, inițiativelor cetățenești și cetățenii care trăiesc în, alte, în altă parte decât țara lor de origine trebuie și ei să poată participa sau iniția asemenea uh, inițiative. Și mă mai refer și la multilingvism. E foarte important să putem uh, face ca Comitetul Economic și Social să oferim traducerea acestor inițiative pe durata întregului proces. Și mai este o chestiune la care vreau să mă mai refer și anume, după cum spuneau colegii de la change.org, de la care avem multe de învățat, și ba chiar să, eu cred că trebuie să fim partenerilor, deci este un lucru foarte important, nu doar pentru ca cetățeanul să participe, ă, trebuie să fie ușor accesul și trebuie să fie util ceea ce face cetățeanul, ci cetățeanul trebuie să știe că folosește la ceva acțiunea lui și aici cred că trebuie ca în uh, posibilitățile și expectativele de a iniția o, o astfel de petiție, să existe posibilitatea de a schimba tratatul acolo unde trebuie. În final, eu vreau ca numele Comisiei de Petiții să mulțumesc tuturor celor care au fost aici și să-mi exprim angajamentul în direcția unui raport care să fie într-adevăr eficient, să fie cetățenesc și să dea posibilitatea uh, acestui, acestei inițiative care să nu fie doar o formă vidă. Mulțumesc, spune președinte. Așa cum avem totuși timp pentru discuții, întrebări pentru raportori, vă rog, vă rog, domnule. Uh, yeah, you're welcome. Could you introduce yourself? Da, vă rog să vă și prezentați. Mulțumesc, mă numesc Michael Fondemal din partea unei inițiative cetățenești din țările de jos. Am auzit multe argumente în uh, această dimineață în legătură cu problema colectării sângerii de semnătură. Am avut multe probleme de comunicare, de organizare. Însă, referindu-mă la țările de jos, vreau să spun celor 30.000 de oameni care ne-au semnat petiția că ăsta este un mod de a combate euroscepticismul uh, care s-a născut după ce petiția a fost respinsă. am, noi am putut uh, să beneficiem de sugestii, de consiliere juridice, dar totuși, uh, până la urmă, petiția a fost uh, respinsă de aceleași instituții care au stabilit regulile și care ne-au consiliat și e foarte greu de explicat cetățenilor de ce să mai aibă încredere în Europa, măcar cetățenilor din țările de jos. Mulțumesc! Thank you very much. I still hope that you, you, you... Președinta, mulțumesc, dar sper că acum ați găsit și motive de optimism. Da, spune vorbitorul. Așa este. Așa este, însă după ce se respinge o petiție, rămâne o tendință de euroscepticism. Vă rog, vă rog, dar vă rog să vorbiți la microfon. Yes, thank you. I would like to speak on behalf of the ECI for Better. Mulțumesc. Vorbesc și eu din partea unei inițiative cetățenești pentru venitul de bază, salariul de bază. Deci uh, am încercat să avem o rețea de coordonatori, ceea ce e bine. Însă acești coordonatori acum uh, sfătuiesc pe toată lumea să nu uh, mai apeleze la această inițiativă până nu se face o adevărată reformă acestui instrument, după cum se spune aici cu cele 12 recomandări ale colegii mele și ombudsmanul să suportă aceste recomandări. Și vă sfătuiesc să, cite, să citiți aceste re- recomandări. Mulțumesc. Eu Se află inclusiv pe internet. Da, Carton, iată, uite, se face, se face lobby inițiativei tale, foarte bine, spune președinta. Cine mai dorește să ia cuvântul? Um, hi, I'm Elisa Bruno from ICAS, European Citizens Act. Mulțumesc, vin și eu din partea Serviciului de Acțiune pentru uh, Inițiativa Europeană. vedem și Centrul de Susținere pentru Inițiativele Europene Cetățenești Am doar o întrebare, pentru că am făcut, noi am făcut recomandări după un studiu pe care l-am efectuat. Am făcut recomandări să se verifice admisibilitatea legală mai atent și să fie, să existe o, o persoană, un ofițer uh, care să se ocupe cu acest, de acest instrument și va fi o instituție importantă, credem noi, pentru că într-o va externaliza verificarea admisibilității și dacă vedem acesta ca uh, instrumentul uh, cel mai de seamă pentru a comunica cu Comisia Europeană, pentru noi e și bizar ca tot Comisia Europeană să fie cea care stabilește care anume din aceste inițiative este admisibilă sau nu. Dacă noi spunem că inițiativa cetățenească Uh, țintește, mă rog, sau se adresează Comisiei Europene, atunci admisibilitatea ar trebui externalizată sau făcută de altcineva, oricum. Atunci uh, ar trebui să existe o instituție care să intre în dialog uh, cu cetățenii. Există așa ceva, uh, există o asemenea instituție care dialoguează cu firmele europene. Atunci de ce să nu avem un, o asemenea instituție și pentru cetățenii care au asemenea inițiative? Aș vrea să știu dacă sunteți de acord cu o asemenea idee să fie o verificare a admisibilității la nivel extern sau, mă rog, oricum un dialog cu celelalte instituții, să nu fie doar comisia. Mulțumesc. Cine mai dorește să intervină? Mulțumesc. Sunt și Nu s-a menționat aici un lucru foarte clar. Nu cred că a stabilit care ar trebui să fie nivelul participării cât de multă putere, de fapt, să, să aibă cetățenii. E o întreagă discuție politică aici. Ce rol au cetățenii în Uniunea Europeană? Bun, aici nu e vorba de aspecte tehnice, Și care este rolul cetățenilor în Uniunea Europeană? Că se pare că nu s-au făcut destule în, în, pentru o astfel de analiză și când a început inițiativa cetățenească, unii au spus că e prea complicat, haideți să uh, simplificăm lucrurile. Și oamenii au spus că această inițiativă a trebuit totuși să existe ca un serviciu, dar apoi au renunțat la ei. Uh, au fost îndemnați să nu o facă pentru că nu va funcționa. S-a întâmplat asta încă de acum 2 ani. Oamenii au încercat să facă campanii pe internet, însă uh, li s-a spus că nu are sens să apeleze la acest instrument și să apeleze, să, să vorbească direct cu europarlamentarii. Iată, asta era încă de acum 2 ani. Mulțumesc. Și acum, din partea Comisiei Europene? Nu. A, ah, m-ați dezamăgit. Sunteți, nu sunteți din partea Comisiei Europene. Nu, ci doar stau printre cei de la Uniunea Europeană. Sunt și eu reprezentant al unui grup de cetățeni. Am inițiat și eu o, o astfel de uh, petiție. E vorba despre limita de viteză. Uh, și aș adăuga și eu uh, niște observații legându-mă de ce a spus uh, domnul dinaintea mea și de raportorii celor două comisii parlamentare implicate. Îmi place ideea că oamenii ar trebui informați mai bine. Să avem, da, un oficiu, un birou, o instituție, oricum un ghișeu sau ceva de acest gen ca să comunice cu cetățenii, nu știu dacă ar ajuta mult, însă Cred că cei, cei mai potriviți să răspundesc că informațiile sunt înșiși cetățenii. Nu cred că e atât vorba de lipsa de cunoștință și de competență în rândurile cetățenilor în legătură cu inițiativa cetățenească. De exemplu, expertul nostru uh, e unul din cei, cele trei persoane din întreaga Europa, doar trei persoane care au putut instala software-ul comisiei că avea multe, avea virus și avea defecte, nu putea fi instalat pe un calculator. Deci expertul nostru a putut să o facă, însă n-am avut succes din alte motive care au fost menționate aici. Și uh, sunt incluse în recomandările uh, prezentate aici. Oricum, eu uh, apreciez angajamentul dumneavoastră în sensul unei revizuire a regulamentului, deci poate cel mai important ar fi ca cât mai multe din aceste 10 recomandări să fie revizuite și dacă vreți să faceți mai multe în sensul informării și publicității, poate vă gândiți la un instrument ca să susțineți pe cetățeni, să ajutați pe cetățeni să facă această activitate de informare. Mulțumesc! Ah, merci beaucoup, madame la présidente. Ah. Mulțumesc mult, doamna președinte. Da, din păcate nu am putut fi prezent încă de la început azi dimineață, dar am o întrebare, nu știu dacă avem pe cineva care este competent ca să poată răspunde, dar da, s-au făcut uh, diverse remarci, uh, au existat recomandări, comentarii, deci urmărim de mai bine de trei ore discuția, dar mă întreb, înainte de adoptarea unui nou text, uh, Com- comisia va uh, lua în considerare noi inițiative sau intervine o etapă în care trebuie să așteptăm uh, și noile uh, inițiative de, vor rămâne în stand-by pentru că uh, ne dăm seama din toată această audiere că există niște riscuri pentru cine încearcă acum. Mulțumesc. we can try as Da, probabil că noi putem uh, încerca aici punem întreb, această întrebare în partea Parlamentului și către Comisie. Dacă, nu, pe cât se pare, reprezentanții Comisiei nu vor răspunde imediat la această întrebare. Eu cred că uh, în primul rând, așteptăm la comisie acest raport de evaluare. Deci acest raport trebuie să ia în considerare consultările noastre, avizul Parlamentului și împreună, ulterior, să hotărâm ce anume putem îmbunătăți. Deci, așa îmi închipui că putem evolua. Deci, pentru că există o legislație și o putem revizui acum. Deci, nu-mi închipui că, între timp, Comisia pur și simplu va înceta să ia în considerare inițiativele aflate deja pe parcurs. Deși, da, înțelegem că, de adevăr există niște Uh, ezitări deocamdată și se cere comisiei să fie mai deschisă, să spunem, pentru acceptarea noilor inițiative. Întreb acum dacă raportorii doresc să mai ia cuvântul pentru comentarii sau... Carlo, aveți cuvântul. Solo per ribadire la... Dar, ca să repet convingerea mea că doar o dezbatere parlamentară urmată de un vot cu implicarea tuturor parlamentarilor și a tuturor partidelor va putea să dea un nou sens inițiativei cetățenilor și o va diferenția de o simplă petiță. petiție. Și dacă o reformă se va face, atunci trebuie să modificăm articolele 10 și 11 și trebuie să reechilibrăm totul în funcție de această modificare și va trebui să se dezbate în plenul documentului. Eventual, chiar și Comisia va pregăti un document prin care cetățenilor li se trimite o invitație, dar nu orice fel de invitație, una care să fie asociată cu o procedură serioasă. Și vă mulțumesc frumos că mi-ați dat voie să fac această sinteză. No more comments. Dacă nu mai sunt alte intervenții, oricum cred că suntem cu toții de acord cu dumneavoastră, Carlo. Însă, doar două, trei cuvinte. Da. Intervenție fără Do doamna președinte, da, țineam să spun că preluând ce spunea Castenberg de la bun început, se pare că inițiativa cetățenească a ajuns acum la o răscrucere de drumuri și într-un moment de pericol pentru existența sa. Deci da, este un moment critic și tre- vor trebui luate decizii privind viitorul acestui instrument. Deci cred că această idee a fost clar înțeleasă de toată lumea aici, în Parlamentul European oricum, la nivel formal, va urma uh, raportul nostru în Parlament, dar va fi și raportul de valoare al Comisiei și am încredere că la nivel de conferința președinților uh, va exista o coordonare foarte bună pe toate aceste probleme. Sunt sigur că vom avea un, uh, o dezbatere uh, fructuoasă pe toate aceste teme în fiecare comisie și apoi la nivel uh, global pentru adoptarea raportului. Ne vom mai întâlni clar în următoare. Iar ca și un comentariu mai general, uh, trebuie să înțelegem că nu ne ocupăm de această inițiativă doar așa în vid, într-un spațiu teoretic. Nu, această problemă, această inițiativă intervine într-un context concret politic în Europa zilelor noastre. De, ne putem da, întreba încotro merge Europa, deci ne așteaptă decizii foarte grele de luat privind orientările economice, politice ale Europei. Și deci, în acest context, de mari reforme așteptate și nu cred că n-am putea să acordăm toată importanța inițiativei cetățenești în acest cadru. Bineînțeles, deocamdată această instanță de democrație supranațională este abia incipientă în Europa, dar inițiativa cetățenească este unul dintre instrumentele care ne vor ajuta să pășim pe această cale, fără nicio îndoială. Cred de asemenea că și ce spunea Suzana mai devreme, că se aplică foarte bine la situația prin care ne aflăm acum. Avem o nevoie de o combinație între democrație reprezentativă și uh, una participativă. Avem nevoie de o viziune pentru viitor. Pe undeva, da, trebuie, deci, să nu fim doar ratificatori uh, ai procesului democratic, ci să participăm, să fim parte constitutivă. Deci, în numele comisiei noastre vă mulțumesc tuturor. Iar acum voi da din nou cuvântul colegii noastre Cecilia, probabil dorește să intervină. Doamna Wikström. Da, și eu aș fi vrut să fac exact cum ați spus și dumneavoastră, să vă mulțumesc foarte mult tuturor experților, participanților la această audiere extrem de importantă. Luăm uh, notă de uh, cereri, de îngrijorări, de frustrare a dumneavoastră și ne vom pune pe treabă, vom lucra pe acest dosar cât de serios se poate. Și da, trebuie să ne aducem aminte, să nu uităm că inițiativa cetățenească este un instrument extraordinar pe care îl putem îmbunătăți, într-adevăr. Și el ne poate ajuta să îmbunătățim dialogul între cetățeni și instituții pe plan european. Acesta este principiul. Dar în mod clar, da, este loc de mai bine, este mult loc de mai bine. Este un instrument care trebuie să fie mai ușor de folosit. Și totodată, în același timp, trebuie să ne gândim foarte bine uh, la faptul că inițiativa cetățenească europeană nu poate și nu trebuie să poată să oblige Comisia să propună vreo lege în niciun caz, în nicio situație și nu trebuie să fie ceva automat. Deci nu trebuie nici să ne așteptăm ca, nu știu, Parlamentul să accepte vreo astfel de lege care ar fi fost propusă pe baza unei inițiative. Există, ca întotdeauna, limite și reguli care trebuie să fie respectate în continuare. Deci, astea sunt până la urmă regulile de bază ale Parlamentului, inclusiv într-un cadru de democrație participativă. Și deci, da, trebuie să ne gândim având și această idee în minte când vom îmbunătăți procedura. Deci, din nou, mulțumim tuturor pentru participare.